Chers collègues, je vous invite à prendre Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Vom începe peste câteva momente cu o anumită întârziere, ca să nu zic uh, cu o întârziere considerabilă. Chers membres, Stimați membri, Vă urez bun venit la, în această a doua zi a sesiunii noastre plenare, care, după cum știți, se va prelungi și în această după masă. Aș dori să vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut ieri în lipsa mea. Mulțumesc mult, Marcu, pentru modul excelent în care ai gestionat dezbaterile. Ai experiență. Astfel am reușit să adoptăm rezoluția privind propunerile Comitetului Regiunilor pentru noul mandat al din Uniunea Europeană și al Parlamentului European. Am lipsit ieri uh, din cauza unui eveniment major pe care Comitetul Regiunilor îl co-organizează împreună cu Organizația Mondială a Sănătății la Aachen, Maastricht, Liege și pot să vă spun că a fost un eveniment uh, de calitate. Am descoperit încă o dată că ceea ce facem are consecințe concrete asupra vieții oamenilor. Atunci când au probleme de sănătate în alt stat decât cel în care trăiesc. Rezoluția noastră de ieri a marcat un moment important pentru a ne poziționa față de celelalte instituții europene cu acest blueprint pe care l-am adoptat înaintea agendei strategice a Consiliului, document pe care l-ați primit cu toții și cu rezoluția pe care am adoptat-o ieri, cred că transmitem un mesaj ferm, puternic pentru dezbaterile viitoare, pentru a le influența și Vom avea și alte ocazii de a ne aminti pozițiile în următoarele zile, săptămâni și luni. Dragi colegi, înainte de a începe lucrările noastre, permiteți-mi să profit de ocazie pentru a mulțumi călduros secretarului nostru general, Jiri Burganec. Mandatul lui Jiri se va termina în curând, adică pe 31 iulie. Astăzi avem ocazia să-i mulțumim cu toții pentru tot ceea ce a făcut și să-i urăm numai bine în viitor. Domnule secretar general, dragă Giri, în 2014 ați sosit la Comitetul Regiunilor câteva luni înainte de mandatul nostru, care se va termina în curând. A fost o plăcere să colaborăm atât pentru vicepreședintele, uh, primul vicepreședinte Marcu Marcula, cât și pentru mine. În acești cinci ani, cu dumneavoastră în fruntea administrației, am reușit să facem în așa fel încât Comitetul Regiunilor să evolueze, metodele noastre de lucru interne să se modernizeze și să ne sporim impactul pe lângă celelalte instituții. Contribuția dumneavoastră la integrarea europeană a fost uh, un fir, fir roșu al carierei dumneavoastră, atât la comisie cât și la Consiliu. Parcursul dumneavoastră profesional a fost marcat de divizarea Europei între Est și Vest și ați reușit să, puneți, să folosiți experiența dumneavoastră de copil născut în Cehoslovacia, care a crescut în uh, Uh, Germania uh, și ați uh, promovat cooperarea transfrontalieră și vom trăi de altfel un eveniment pe această temă peste câteva zile. Ați contribuit la acest proiect îndrăzneți și sunt convins că veți continua să o faceți. Sperăm că veți profita de pensie sănătos fiind și sperăm că veți avea timpul și energia de a vă consacra altor proiecte. În amintirea colaborării noastre, vă rog să acceptați în numele tuturor membrilor un mic cadou. <laughs> Este greu, chiar dacă nu e de dimensiuni mari. Este o carte care descrie o expoziție Uh, cu fotografii din jurul uh, frontierelor externe ale Uniunii Europene. Mulțumim mult, Iri, pentru tot! Dragă Iri, Jiri, înainte de a vă da cuvântul, vă mulțumesc încă o dată și vă urez numai bine pentru viitor. Stimate domnule președinte, dragă Karl Heinz, stimați membri, stimați colegi, sunt emoționat de aceste cuvinte. A fost o plăcere să lucrez alături de dumneavoastră, un privilegiu pentru mine. Așa cum ați spus, viața mea privată și profesională s-au articulat în jurul uh, aceleiași logici. Am încercat întotdeauna să construiesc punți între cele două luni, est și vest. De aceea am uh, sosit aici, atunci când am sosit aici, la început de mandat, spuneam că cei care lucrează în contextul transfrontalier, cum sunteți dumneavoastră, cum uh, sunt și cei dintre uh, Republica Cehă, Bavaria și Austria, m-au marcat întotdeauna. În acest context nu pot decât să continui dincolo de funcția mea actuală pe aceeași cale. Permiteți-mi uh, să fac trei remarci, trei observații și voi continua acum în limba engleză. Dacă îmi permiteți, aș sublinia trei aspecte împreună sub conducerea dumneavoastră, domnule președinte, sub conducerea grupurilor politice și uh, al membrilor și în colaborare cu personalul nostru am realizat câteva lucruri. Și anume, întâi să vă sprijin pe dumneavoastră, membrii dumneavoastră în activitate. În poziția dumneavoastră unică de aleși locali și regionali, această motivație s-a axat pe două direcții. Pe de o parte, împreună cu colegii din instituție, am încercat să vă oferim servicii de calitate mai bună. Sper că știți că avem uh, acest one-stop shop care vă facilitează activitatea. Am creat uh, noi modalități de comunicare pentru dumneavoastră și am încercat să vă oferim sprijin operațional. Vă veți aminti că acum patru ani am avut o schimbare de structură oferind un sprijin la nivel de experți uh, mult mai uh, consistent. Am dublat, practic, baza de experți. ar mai fi un lucru. Cred că este important să vă sprijinim, explic când potențialul unic pe care îl aveți ca aleși locali și celorlalte instituții. Deci am strâns 50 de director general pentru comunicare din Consiliul Comisiei și Parlamentul European și știți, ați participat la proces, am creat sinergii în toată Europa împreună cu dumneavoastră permițându-vă să vă folosiți potențialul și mai mult în contextul general al uh, instituțiilor europene. Ea este un proces încă în curs, dar cred că pe această cale trebuie să continuăm și utilizând potențialul comunicării interinstituționale și folosind instrumente de comunicare dincolo de alegerile europene sau după alegerile europene. În al doilea rând doresc să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte, dumneavoastră, stimați membri, dumneavoastră, stimați reprezentanți ai grupurilor politice, dar și personalului nostru. Nivelul de motivare a fost remarcabil colegii noștri, pot să vă asigur. Sunt foarte autonomi și um, am lucrat la comisie la nivel național și la Consiliu. Pot să fac comparații. Oameni motivați sunt peste tot, dar cred că aici, la noi, avem un staff extrem de motivat. Acest lucru este dovedit și de faptul că pentru prima dată am uh, făcut un chestionar uh, de satisfacție a personalului și avem date statistice care arată că personalul care vă servește pe dumneavoastră este foarte motivat. Este o comoară pe care cred că trebuie să o uh, apărăm și trebuie să exploatăm și mai mulți energiile între nivelul politic și staff și doresc să folosesc această oportunitate pentru a mulțumi uh, în mod specific personalului nostru pentru faptul că v-au sprijinit și m-au sprijinit atât de eficient. În al treilea rând, permiteți-mi să privesc spre viitor. Aici discursul meu devine mai personal. Ați spus la început că trecutul meu personal m-a adus în această instituție. De fapt, după 68, după invazia Cehoslovaciei, zeci de ani am, am, am avut cortina de fier. În anii 70 și 80, între 68 și 89 au fost mulți ani. Și pot să vă spun, așa cum am spus la început, că au existat politicieni regionali și locali care, în ciuda cortinei de fier, au făcut în așa fel încât să se întâmple lucruri foarte importante între, între Cehoslovacia, de exemplu, și uh, Germania, Bavaria. Au fost uh, parteneriate între Universitatea uh, Sfântul Carol uh, și Universitatea din Passau, de exemplu. Uh, sunt lucruri care m-au impresionat și știu, domnule președinte, că și dumneavoastră promovați astfel de eforturi la diferite niveluri. Sunt lucruri care mă motivează și pentru viitor. Cred că pot să plec cu două mesaje. Pe de o parte, Comitetul Regiunilor este, din punctul meu de vedere, mai necesar ca niciodată, ca o instituție care construiește punți. Pentru că acum Uniunea Europeană există, este un organism liber, dar este amenințată de nori negri, Brexitul, criza solidarității între statele membre, și uh, între regiunile mai favorizate și mai puțin favorizate și criza valorilor democratice în societatea noastră. Cred că va fi sarcina dumneavoastră mai mult ca niciodată și chiar domnul vicepreședinte Oettinger a spus uh, recent ne-a spus recent, dragi colegi, trebuie să vă pregătiți să ne apărați valorile democratice mai mult decât niciodată. Sunt nori la orizont. Cred că trebuie să reacționăm, să ne adaptăm la, acest, la această situație, la acest cadru și Comitetul Regiunilor este um, o garanție de solidaritate, dar și de proximitate cu cetățenii și de aceea e mai important ca niciodată. Vă spun la revedere, vă mulțumesc încă o dată. Vă asigur că în ciuda faptului că părăsesc Bruselul și părăsesc această funcție, nu voi, nu mă voi opri, nu uh, voi continua să cooperez cu dumneavoastră pentru a promova aceste valori care fac parte din ADN-ul meu. M-am bucurat să colaborez cu dumneavoastră și voi lua cu mine spiritul de aici, la München, la, în, Republica, la Republica, în Republica Cehă și în contextul transfrontalier. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule secretar general, dragă Jiri, pentru acest mesaj din experiența dumneavoastră personală, dar care a fost și un mesaj orientat spre viitor și ne va fi util cu siguranță pentru a ne fixa orientările pentru activitatea noastră viitoare. Mulțumim încă o dată și mult succes în proiectele dumneavoastră personale din următoarele luni și din următorii ani. Dragi colegi, Acum, uh, pe ordinea de zi, avem dezbaterea privind uh, impactul avizelor Comitetului Regiunilor. Doresc să subliniez calitatea activității membrilor noastre în fiecare comisie. Cu sprijinul foarte activ al administrației și al grupurilor politice am reușit să ne îmbunătățim planificarea strategică, să uh, promovăm mai bine cooperarea cu celelalte instituții și să măsurăm impactul din ce în ce mai vizibil pe anumite dosare majore de pe agenda strategică a Uniunii Europene. Documentul pe care l-ați primit cu toții prezintă în detaliu um, această activitate și vă întreb acum cine dorește să ia cuvântul. Am uh, deja două solicitări de luări de cuvânt. Mai întâi, colegul Micula Droboslavici. Hvala predsjedniče, kolegice i kolege. Odbor regija Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Comitetul Regiunilor, în avizul său din acest an, în legătură cu cadrul financiar după perioada 2020, a adoptat, a fost adoptat cu mare majoritate. Aici am aprobat, am susținut politica de coeziune, am ne-am opus reducerii cheltuielilor pentru coeziune, ne-am opus reducerii cheltuielor PAC, ne-am opus tăierilor fondurilor uh, dedicate N plus 2 și uh, cofinanțării proiectelor. Parlamentul European și-a adoptat raportul în legătură cu CFM și trebuie să spunem că rezultatele acestui raport uh, merg în sensul dorit de noi la Dubrovnik, în martie, am organizat un seminar special al COTER în legătură cu acest subiect. Seminar legat de o conferință la nivel înalt a prietenilor coeziunii organizat de Ministerul Republicii Croate. În Consiliu și în, acum Parlamentul și Consiliul trebuie să acționeze din păcate, noi nu avem decât o influență limitată, dar putem să transmitem un mesaj foarte clar. Coeziunea este o politică fundamentală a Uniunii Europene, trebuie să rămână ca atare și trebuie să aibă aceeași anvergură ca și până acum. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul colegul René de Herre. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte în numele domnului raportor Weisselman, care nu poate să fie prezent astăzi. Domnilor și domnilor, e bine să purtăm această dezbatere în legătură cu impactul avizelor COR în special în timpul negocierilor în continuare în legătură cu viitorul politicii de coeziune. Raportul nostru arată că avizele COR au un impact major asupra poziției pe Parlamentul European în legătură cu fondurile de coeziune pentru că avem o politică de coeziune pentru toate regiunile, avem o uh, dimensiune regională puternică la FEDR și o dimensiune de climă majoră. Însă asta nu înseamnă că munca noastră s-a terminat, pentru că mai sunt câteva puncte virale. De exemplu, nu putem fi de acord cu Uh, decizia recentă a Consiliului de slăbire a dimensiunii climatice la 25%. În concluzie, este suficient de lucru pentru ca Comitetul Regiunilor să facă niște recomandări și mai uh, răspicate în continuare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul colegul Christophe Clerjou. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Uh, în aceeași uh, notă cu intervențiile antevorbitorilor mei, uh, multe lucruri, după cum s-a spus, nu s-au terminat. Textele nu au fost votate de către Parlamentul European, modalitățile de punere în aplicare ale marilor texte pentru mandatul următor, aceste modalități nu au fost fixate. Deci cred că munca uh, cea mai importantă este încă în viitor în ceea ce privește finalizarea și punerea în aplicare a acestor texte și raportorii legislativi pe marile pachete bugetare trebuie să își continue munca ca raportori permanenți sau uh, un alt aranjament pentru a putea uh, duce mai departe lupta de a influența deciziile Parlamentului și pentru a fixa modalitățile diverselor dispozitive. Vă mulțumesc! Nu mai văd uh, alte intervenții. Mulțumesc foarte mult celor care au intervenit. Cred că munca Eh, este reflectată foarte bine în documentul prezentat și eh, ne întărește eh, impresia că nu facem avize doar pentru că acestea să fie puse într-un sertar, ci că avizele noastre chiar au o influență reală. Însă, bineînțeles, putem să aprofundăm și să îmbunătățim acțiunile noastre suntem și noi victimele unei false idei uh, care este că uh, munca principală se uh, are loc în pregătirea unui proiect, însă de fapt adevărul este că munca adevărată are loc după finalizarea proiectelor și anume a vizelor noastre. Trecem acum la avizul în legătură cu dimensiunea transfrontalieră în reducerea riscului de dezastre. Dau cuvântul domnului raportor Roberto Ciambetti. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Aveți cuvântul, domnule raportor. Buongiorno a tutti. Bună ziua. Dezastrele naturale nu se opresc la frontierele statelor, deci este necesară o cooperare între regiunile învecina, învecinate pentru a împărtăși mai bine activitățile de prevenire, pentru a coordona mai bine acțiunile de răspuns acestor dezastre naturale și pentru a pune accentul mai mult pe prevenirea acestor riscuri. Planurile de prevenire și gestionare a riscurilor ar trebui să țină cont de scenarii uh, transnaționale care să fie comunicate în ambele părți ale frontierelor, tocmai pentru a preveni și pentru a ne putea pre, uh, pregăti mai bine pentru a face față acestor catastrofe uh, naturale ar fi important să îndepărtăm și obstacolele în calea tuturor acestor acțiuni care să permită autorităților locale să colaboreze mai bine împreună. Rolul autorităților locale și autorităților regionale în aceste proiecte transna- transnaționale trebuie să fie unul tot mai important, pentru că există diferențe legislative de la o țară la altă care deseori uh, îngreunesc aceste activități de cooperare între cei care ar trebui să răspundă și ar trebui să coopereze în situațiile de urgență. Biroul Națiunilor Unite pentru reducerea riscurilor și pentru prevenirea catastrofelor naturale ne-a ne cerut să um, introducem în acest aviz și o trimitere la campania organizată de ONU menită să ne transforme orașele în orașe mai uh, reziliente care să poată să facă de urmare mai bine față unor uh, catastrofe naturale avem nevoie de o prevenire mm, transfrontalieră care să țină seama de scenarii în care uh, sunt implicate mai multe state, mai multe uh, națiuni riscurile trebuie să devină mai uh, vizibile și um, acțiunile trebuie să uh, prevăzute, trebuie să poată să monitorizeze mai bine riscurile posibile. Avem nevoie de um, crearea unor uh, comitete științifice care să ne ajute să înțelegem mai bine riscurile posibile, um, să Uh, creăm echipe specializate care să poată să facă față unor uh, situații mai complexe transfrontaliere. Trebuie să creăm um, baze de date care să ne permită să înțelegem care sunt materialele, instrumentele disponibile, care sunt uh, efectivele, de exemplu, forțe, uh, forțelor de ordine sau uh, pompierilor disponibili pentru a interveni. Formarea este de asemenea, formarea profesională este foarte importantă am, am avea nevoie de, speciali, de specializări um, în, în universități pentru a pregăti oameni, um, persoane care să fie um, mai bine pregătite pentru a face față acestor riscuri. De asemenea, trebuie să profităm mai mult de um, voluntarii uh, europeni care ar permite tinerilor să se implice în asemenea activități, să participe la diferite stagii profesionale de asemenea. Ar trebui să îi pregătim mai bine și pe uh, administratorii uh, locali, pentru că nu întotdeauna cei care fac parte din administrațiile locale își cunosc propriile uh, responsabilități, deci ar trebui să fie mai bine pregătiți pentru a gestiona uh, riscurile. Apoi, am avea nevoie de campanii de informare privind riscurile existente uh, în teritoriile uh, locale. Ar trebui să um, elaborăm acronime Uh, cuvinte, uh, un limbaj comun uh, pe plan european pentru a defini aceste scenarii de risc și pentru a face față eventualelor situații de urgență. Ar trebui să știm care sunt profesioniștii, um, experții care pot ajuta administrațiile locale în asemenea, în asemenea situații. Aș dori să mulțumesc um, personalului, uh, angajaților Comisiei NAT pentru colaborarea uh, cu care, pe care am avut-o pe acest dosar. Aș dori să mulțumesc și expertei mele, chiar Bandin, dar și uh, aș dori să mulțumesc și pentru colaborarea pe care am avut-o cu reprezentanții Comisiei, în mod special cu DGECO și cu reprezentanții uh, Biroului Națiunilor Unite pentru prevenirea uh, și coordonarea activităților pe parcursul unor dezastre naturale. Când vine vorba despre amendamente, o serie dintre acestea au fost depuse de reprezentanții din regiunile ultraperiferice, la care am încercat să răspund prin amendamente depuse de mine care să garanteze o coerență mai mare a textului și apoi uh, amendamentul 6 care a fost uh, semnată, care a fost semnat inițial de colega noastră Andreea, dar până la urmă a fost depus de colegul nostru Gaetano Armao și și pe acesta am încercat să îl modificăm astfel încât să fie mai coerent cu întregul text și aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru colaborarea pe care am avut-o în elaborarea acestui text. Vă mulțumesc. Deschid dezbaterea generală. Are cuvântul domnul, domnul Bereni. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-a stat cuvântul. Aș dori să-l, să, să-l felicit pe raportor pentru că acest aviz vorbește despre o problemă reală. Eu vin uh, dintr-o regiune uh, din Slovacia de lângă uh, Dunăre și câteodată avem inundații în regiunea noastră. Deseori regiunea noastră a a avut experiența dificultății ca doctorii, forțele de ajutor să traverseze granița atunci când este nevoie. Așadar, sper că acest aviz va fi acceptat și deocamdată procedurile sunt destul de greoaie și oamenii și-ar dori o evoluție. Susțin foarte mult acest document pentru că consolidează uh, cooperarea transfrontalieră în domeniul uh, și susține uh, luarea de decizii descentralizate în timpul dezastrelor naturale și uh, sper că uh, nu doar bunurile și forța de muncă vor putea să circule în Uniunea Europeană, ci și asistența în timpul unui dezastru natural, în special în uh, zona Schengen, în special pompierii și doctorii. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest aviz, pentru că se adresează unei probleme reale. Domnul Iacob are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să insist asupra importanței acestui uh, aviz și dintr-o, din perspectiva cuiva care trăiește într-o regiune care a fost uh, afectată, de exemplu, în 1976 de un cutremur uh, puternic, în momentul respectiv, de exemplu, uh, a trebuit să cerem ajutorul armatei germane și austriece pentru a ajuta uh, Uh, mii și mii de oameni uh, afectați de acest uh, de, de cutremur respectiv. Este un subiect important și oportun de asemenea, pentru că trebuie să Uh, înțelegem în momentul um, uh, înregistrării unei asemenea catastrofe naturale cine sunt responsabili și este vorba că este vorba de autoritățile uh, locale și nu este vorba doar de a da dovadă de, de a da dovadă de o solidaritate de a fi alături de oamenii afectați, ci de a organiza acțiunile de ajutor cât mai într-un mod cât mai profesionist aceste acțiuni um, trebuie să respecte anumite norme precise, toată lumea trebuie să știe ce are de făcut de la bun început și, în plus, mi se pare deosebit de important ca în Uniunea Europeană să ne, să, ne, să ne ocupăm de toate aspectele regăsite în avizul colegului nostru Ciambeti și anume necesitatea de a avea comunități cât mai uh, rezistente, cât mai reziliente. De asemenea, să uh, dăm o importanță mai mare pre, uh, prevenirii și acțiunile de uh, prevenire nu trebuie să se limiteze la uh, frontierele uh, naționale. Sunt uh, implicate uh, Um, în aceste acțiuni autorități, uh, desigur, un caracter geografic, dar care trebuie să poată să și colaboreze într-un context transfrontalier. transfrontalier. Este un aviz uh, important și știm că și Comisia Europeană are propuneri tocmai în acest domeniu. Mulțumesc, domnul Jacques Blanc. Uh, Domnule președinte, aș dori să felicit pe raportor și să spun că suntem foarte responsabili în uh, regiunile frontaliere. Suntem uh, responsabili să luptăm împotriva catastrofelor naturale. Uh, i-am cunoscut incendiile din Pirinei, între regiunea Languedoc, Occitania și Catalonia, ni se pare capital să existe parteneriat și punere în comun a prevenției și uh, rezolvării acestor dezastre. Problema care se pune astăzi este și respectarea capacității de mobilizare a pompierilor voluntari. În Franța și în multe departamente, acești pompieri voluntari constituie uh, corpul esențial de pompieri și astăzi există riscul în cadrul aplicării unei directive ca acești pompieri voluntari să fie transformați în salariați, ceea ce ar uh, schimba uh, modalitatea de organizare. Trebuie respectate, respectat specificul fiecărui stat, însă cum spuneți și dumneavoastră, în raportul dumneavoastră, mobilizarea tinerilor uh, nu trebuie ca textele legislative să submineze această capacitate de mobilizare. Vă mulțumesc pentru acest raport. Uh, fiecare dintre noi trebuie să evalueze importanța mobilizării. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Donato Tuma. Eu sunt președinte de una piccola... Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt președintele unei mici regiuni afectate de aceste probleme ale catastrofelor uh, naturale. Este vorba de cutremure, de incendii, care um, din fericire, în ultima perioadă nu s-au repetat atât de des încât am putut să ne organizăm mai bine și este vorba de o regiune apropiată de Marea uh, Adriatică. Un subiect care este un subiect care pune câteva idei și câteva observații. În primul rând, aș dori să îl felicit pe raportorul uh, Ciambati, Ciambeti pentru avizul uh, său cuprinzător care se referă la subiecte uh, concrete care se referă la măsurile um, menite să permită o reacție uh, mai rapidă la aceste catastrofe naturale și clarifică sarcinile uh, fiecărui dintre cei care se implică în acest răspuns. Sunt de acord cu abordarea um, care are ca obiectiv îndepărtarea obstacolelor între cooperarea între autoritățile locale. Uh, și aș dori din nou să vă transmit mulțumirile mele sincere pentru acest aviz. Vă mulțumesc, nu mai văd alte intervenții, așadar dau din nou cuvântul raportorului. Mulțumesc! În perioada în care am lucrat la elaborarea acestui aviz, Uh, am avut ocazia să văd uh, lucrurile care funcționează foarte bine peste tot în uh, Uniunea Europeană. Mm, colegul Iacopo provine dintr-o zonă unde există o colaborare foarte bine între regiunea Friuli și Slovenia, de exemplu, și există și alte zone în care cooperarea a luat o formă deja concretă, precisă, însă nu trebuie să ignorăm faptul că acest lucru nu se regăsește peste tot în anumite zone zone nu uh, sunt, cuno- sunt cunoscuți reprezentanții de dincolo de uh, frontieră. Și adresându-mă colegului Blanc acum, prin acest uh, aviz nu dorim să punem pe picior de egalitate uh, profesioniștii și voluntarii. Uh, profesioniștii au uh, rolul lor bine definit, însă importanța și forța acțiunilor voluntare, voluntarilor, intervențiilor acestora în situațiile de dezastre naturale este extrem de importantă. Dacă nu ar exista vol, voluntarii, situațiile ar fi mult mai grave. Deci nu trebuie să afectăm afectăm rolul uh, și importanța acestora nici cum. Din potrivă, trebuie să, să insistăm mai mult pe uh, formare, pe implicare, pe uh, formarea prof, uh, profesională a uh, forțelor uh, uh, uh publice, neignorând în același timp uh, rolul uh, voluntarilor. Uh, aveți cu totul uh, dreptate și sunt de acord cu dumneavoastră, însă revin asupra acestui punct. În acest aviz nu uh, punem pe picior uh, de egalitate profesioniștii care sunt, să spun așa, trupele de asalt care intervin atunci când există o anumită problemă și voluntarii a cărui sprijin, a cărui sprijin este de asemenea extrem de important în asemenea situații. Mulțumesc! Bun, trecem acum la votul diverselor amendamente depuse. Începem cu amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul, amendamentul numărul 2, uh, care înlocuiește un amendament 2 inițial. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 3 al raportorului, care înlocuiește pe amendamentul 3 inițial, dar la care există și un compromis oral pe care îl vedeți afișat pe ecran. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 5 a raportorului înlocuiește amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Ajungem la votul final. Cine este pentru acest aviz? Împotrivă? Abțineri? Avizul se adoptă cu unanimitate. Îl felicităm pe domnul raportor Ciambetti. Trecem acum la următorul aviz. O nouă agendă europeană pentru accelerarea dezvoltării industriilor maritime. Eh, dau cuvântul raportorului nostru, Christophe Crejou, și cedez președinția colegului Marco Marcula pentru că acum trebuie să îl eh, primesc pe domnul comisar. Okay, um, ladies and gentlemen, let's... Doamnă și domnilor, haideți să continuăm. Văd că raportorul uh, Cristof Clejo a sosit deja la prezidiu. Vă dau cuvântul pentru a ne prezenta acest aviz. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, Înainte de toate, aș dori să mulțumesc tuturor membrilor comitetului care au depus uh, aceste amendamente și au contribuit la raport de asemenea colegilor și expertului meu, Antoan Raban. Așteptăm uh, noul mandat al Comisiei, uh, însă mai multe considerente uh, influențează foaia de parcurs a Comisiei și lipsește, lipsesc anumite aspecte din noul program strategic al Comisiei. Avizul acesta și urmarea care va fi dată de către Comisie va fi un test Uh, al voinței de a pune marea și industriile maritime în cadrul priorităților europene. Și după aceea, un test al credibilității Comisiei Europene în legătură cu construirea unei noi politici industriale. Trebuie să acordăm industriilor maritime o nouă foaie de parcurs europeană, concretă și operațională în perspectiva 2030. Din punct de vedere al politicii industriale, și am văzut-o și ieri, uh, Comisia nu poate să ne spună că trebuie să uh, utilizăm instrumentele existente și, dacă dorim uh, acțiuni specifice, să dovedim că sunt indispensabile. Dacă mergem pe această cale, acțiunea va dura atât de mult încât industriile vor fi de- dispărut deja. Din contră, trebuie să uh, plecăm de la provocările industriale de astăzi și să prevedem instrumente adaptate specificului, specificului industriilor maritime în special financi- necesitățile financiare. Europenii trebuie să își dea seama de necesitatea de a uh, susține politica comercială și de concurență pentru a proteja locurile de muncă și uh, susținerea cu, cam, uh, calității de lider în domeniul a Europei. Avem uh, uh posibilitatea de a proteja clima, prin reciclarea plasticului, prin descarboniz- decarbonizarea transportului maritim. De asemenea, există și miza promovării meseriilor în industria maritimă în cadrul tinerilor și în dezvoltarea economiei durabile a teritoriilor. Regiunile noastre au foarte multe ecosisteme și competențe pentru a susține dezvoltarea industriilor maritime și de aceea propunem să uh, constituim rețele pentru a favoriza demersurile de jos în sus și pentru a uh, susține cooperarea interregională. Poate unii au fost surprinși de numărul de amendamente pe care le-am depus chiar eu. A fost necesar pentru a continua să ținem cont de contribuțiile actorilor implicați și uh, ca acest raport și evoluțiile de acum patru luni când s-au încheiat discuțiile. Mulți au subliniat necesitatea de a, invest, de, a, de a investi în legătură cu activitățile legate de pescuit și acvacultură. Împărtășesc această decizie pentru că atunci când vorbim despre bioeconomia albastră, aceste sectoare vor deveni din ce în ce mai importante pentru viitor și sunt deja importante în prezent. Trebuie să insistăm pe necesitatea unei abordări specifice în industria maritimă și de susținere pentru porturi în regiunile ultraperiferice. Am ținut cont și de aceste propuneri foarte importante. Stimați colegi, aștept observațiile dumneavoastră și votul dumneavoastră cu încredere. Sper că putem împreună să ducem acest aviz către uh, lunile viitoare, pentru că această aprobare Uh, este transversală și ridică mize comune diverselor comisii și teritorii uh, din Europa. Vă mulțumesc pentru atenție. Right, uh, thank you, thank you. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog, acolo în spate. Domnule președinte, în legătură cu amendamentul 16, aș dori să vă spun că delegația suedeză va vota împotriva acestui uh, amendament pentru că dacă te concentrezi doar pe anumite regiuni, acest lucru duce în mod automat la ignorarea altor regiuni ceea ce pe noi din uh, zona Mării uh, Baltice ne uh, îngrijorează. Deci vom vota împotriva acestui amendament pentru că ignorați caracteristicile specifice Mării Baltice. Mulțumesc. Dacă v-am înțeles eu bine, v-ați referit la amendamentul 16 și doream să vă spun că acest amendament a fost retras. Deci nu mai este nevoie să votați uh, împotriva acestui uh, amendament. Însă acest lucru nu afectează veridicitatea uh, declarației dumneavoastră privind situația specifică a Mării Baltice. Dacă nu mai sunt și alte intervenții, trecem la vot. Amendamentul 1R al raportorului. Cine este pentru? Cine este împotriva? se adoptă, amendamentul 1 devine caduc. Și aș propune acum să votăm împreună amendamentele 2 și 3. Cine stă pentru aceste două, două amendamente? Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Nimeni. Se adoptă. Amendamentul 4 acum, susținut de raportor. De fapt, este uh, amendamentul raportorului. Cine stă pentru? Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Nimeni se adoptă. Amendamentul 5 Uh, raportorul nu îl uh, susține. Cine stă pentru? Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Majoritatea a votat împotrivă, se respinge. Aș propune un uh, vot în bloc 6, 7, 8 și 9. Cine stă pentru? Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Nimeni. Se adoptă. Trecem la amendamentul 10. Cine stă pentru? Vă rog să votați acum. Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Majoritatea a votat pentru. Se adoptă. Urmează amendamentul uh, raportorului 11R. Cine este pentru? Uh, raportorul dorește să ne dea mai multe explicații, vă rog. Da, aș dori doar să insist pe acest amendament care vorbește despre comerțul internațional. Am găsit un uh, Uh, acord cu un amendament care spune că Europa, Europa trebuie să se protejeze de concurență neloială și în același timp să se deschidă liberului schimb dacă este util și eficient. Câțiva prieteni eleni au propus un amendament care cerea liberalizarea puternică a serviciilor maritime, care mergea împotriva echilibrului găsit anterior. Deci am deschis uh, domeniul uh, acestui amendament nu doar la industrie, ci și la servicii, însă păstrând echilibrul din Comisia NAT. Mulțumesc pentru aceste explicații. Dar sub, uh, supunem la vot uh, amendamentul raportului 11R. Cine este pentru acest amendament? Mulțumesc. Cine este împotriva? Cred că trebuie să verificăm printr-un vot electronic. Can we close the vote? A votat toată lumea. Încă nu? Ok, now we can close. Am închis votul, majoritatea a votat pentru, deci se adoptă. 11, 12 și 13 drept urmare sunt caduce. Aș propune acum un vot în bloc, 14 și 15, cine este pentru, vă rog să votați acum, mulțumesc, cine este împotrivă? Nimeni? Deci se adoptă. Mergem mai departe. 16, după cum spuneam, a fost retras, deci nu trebuie să-l supunem uh, la vot. Amendamentul 17 acum. Cine este pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni. Se adoptă. Amendamentul 18. Cine este pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Cine este împotriva? Nimeni. 19. R. Amendamentul raportorului, care acoperă amendamentul nostru, ceea cine stă pentru amendamentul raportorului. Vă rog să votați acum. Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Nimeni. Se adoptă. 19 este caduc drept urmare. Amendamentul 20. Acum cine stă pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Nimeni. Se adoptă. 21. Cine stă pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Sunt și câteva voturi împotriva, dar majoritatea au fost pentru. Trecem la amendamentul 22R, uh, amendamentul raportorului. Cine stă pentru? Mulțumesc. Cine stă împotriva? Mulțumesc nimeni, deci se adoptă. 22 devine caduc. Urmează 23, amendamentul nu este pentru acest amendament. Cine stă pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Majoritatea a votat împotrivă, deci se respinge. Propun din nou un vot în bloc de la 24 până la 31. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni. Sunt adoptate toate și trecem acum la amendamentul 32. Cine este pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Cine este împotriva? Nimeni. Se adoptă. Amendamentul uh, raportorului 33R acoperă amendamentele 33 și 34. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotriva? Majoritatea a votat pentru. Deci se adoptă. 33 și 34 sunt caduce. 35 acum. Cine este pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Cine este împotrivă? nimeni, se adoptă. Și din nou un vot în bloc de la 36 până la 42. Cine stă pentru, vă rog să votați. Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Nimeni. Toate aceste amendamente se adoptă. Mergem mai departe. Amendamentul raportorului 43R. Cine stă pentru? Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Nimeni se adoptă. Deci 43 devine caduc. 44R acum, amendamentul raportorului, cine este pentru, vă rog să votați, mulțumesc, cine este împotriva, nimeni, se adoptă. 44 și 45 sunt caduce Amendamentul raportorului, acum 46R, cine este pentru, mulțumesc, cine este împotrivă, nimeni, se adoptă. Deci 46 și 47 sunt caduce. Și am votat toate amendamentele și am ajuns la votul final pe marginea um, întregului aviz astfel modificat. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotriva? Un vot. Împotriva abțineri. Două abțineri, deci cu o largă majoritate acest aviz a fost adoptat. Felicitări raportorului! Right, let's take the next topic. Bun, trecem la următorul aviz. Guvernanța pe mai multe niveluri și cooperarea intersectorială pentru combaterea sărăciei energetice. Cata Tütă este alături de mine și dau cuvântul pentru a prezenta avizul. Mulțumesc foarte mult pentru voi încerca să respect timpul. Mulțumesc pentru oportunitate. Vorbim mult despre tranziția energetică, dar vorbim puțin despre cine va plăti uh, prețul acestei tranziții. Peste 50 de milioane de europeni se confruntă cu dificultăți iarna să-și plătească facturile și să-și încălzească locuințele. Ehm, foarte multe milioane de eh, europeni trăiesc eh, în case nesănătoase, umede, neizolate. Obiectivul avizului meu a fost să vă atrag atenția asupra ce puteți face dumneavoastră ca primari, ca reprezentanți locali vedem că guvernele noastre reacționează foarte încet pentru a rezolva problema sărăciei energetice. Nu avem o definiție comună. Ce putem face noi în calitate de primari și reprezentanți locali? Noi putem să identificăm aceste persoane vulnerabile, știm cine sunt, trebuie să recunoaștem că nu e doar o problemă socială. Principalele cauze sunt veniturile scăzute, prețurile mari la energie, uh, și situația proastă a domiciliilor neizolate. Uh, spunem că e o problemă socială, dar sărăcia energetică nu e doar o problemă socială, este și o problemă de mediu oamenii uh, uneori ard deșeuri în case pentru a se încălzi. E o problemă de sănătate, de energie și o problemă socială. Deci e important să avem o abordare holistică a problemei. Știu că majoritatea uh, cunoașteți gruparea primarilor în slujba obiectivelor climatice. Sărăcia energetică este al treilea pilon al acestei adunări a primarilor. Dacă doriți, să participați la aceste eforturi, să luptați împotriva sărăciei energetice, dacă doriți să vă comunicați experiența, să um, învățați de la alții, participați la această grupare a primarilor, Covenant of Mayors, pentru a învăța o metodologie uh, și pentru a afla de soluții posibile pentru a lupta împotriva uh, energi- uh, sărăciei energetice și folosiți observatorul Centrul pentru um, Sărăcie Energetică, care vă poate oferi date pentru a vă ajuta. Deci doresc să vă amintesc că aveți uh, obligații. Aveți obligația să ajutați pe cetățeni să devină consumatori de energie, um, să aibă case sănătoase ușor de încălzit și de răcit. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru toate amendamentele. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați amintit că avem cu toții obligațiile noastre. Intervenții, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Tută, pentru acest aviz. Rolul nostru, rolul colectivităților locale și regionale este acela de a ne exersa responsabilitățile. Într-adevăr, în avizul dumneavoastră se evocă cele trei probleme majore, prețurile ridicate, sărăcia energetică și uh, veniturile scăzute. Noi putem să acționăm uh, pentru a izola clădirile. Acestea trebuie să devină sau pasive sau chiar active, adică producătoare de energie. Aceasta este singura soluție pe termen lung. Acolo putem noi să acționăm și doresc să uh, repet apelul dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc! O altă intervenție. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să subliniez o problemă, spune domnul Köber. Fiecare persoană bogată are șemineu în salon. E un lux. Dar pentru săraci, săracii pot să-și încălzească um, casele doar cu o sobă și mulți oameni în regiunile sărace nu își permit uh, uh, nu-și, nu-și permit uh, să, să plătească lemne, de aceea folosesc deșeuri pentru a se încălzi. De aceea problema e mai mare în orașe decât uh, în sate decât în orașe. Trebuie, avem nevoie de finanțare pentru a ajuta pe cei care suferă de sărăcie energetică. Dacă folosim lemnul pentru a alimenta termocentralele, uh, nu va mai fi suficient lemn pentru cei de la țară. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Caraianis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să felicit uh, pe colega noastră pentru excelentul său aviz. Astăzi vorbim mult despre sărăcia energetică um, datorată um, diferențelor între păturile societății. Um, bogații poluează, trăiesc în, o, în case mari, au mașini mari, au piscine încălzite, în timp ce săracii uh, încearcă cum pot uh, să își încălzească locuințele cu uh, lemn de proastă calitate. Cu toții trebuie să facem eforturi pentru mediu și trebuie să insistăm pe lângă tineri, pe lângă copii și pe lângă părinților și să folosim energiile regenerabile în fiecare zi. Și acum putem trece la vot. Începem cu amendamentul 1. Cine-i pentru? Vă rog să votați. Împotrivă. Nimeni se adoptă. Amendamentul 2R al raportorului. Cine-i pentru? Împotrivă. Nimeni se adoptă. 2 devine caduc. Votăm în bloc 3, 4, 5, 6 și 7. Cine-i pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Nimeni se adoptă. Amendamentul 8R al raportorului. Cine-i pentru? Vă rog să votați. Împotrivă? Un vot împotrivă. Se adoptă. 9. Cine-i pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Câteva voturi împotrivă. 10. Cine-i pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Împotrivă. Nimeni se adoptă. 11. cine pentru? Vă rog să votați. 11, împotrivă, nimeni, se adoptă și acum vot final al întregului aviz, astfel modificat. Cine-i pentru? Împotrivă, nimeni, abțineri, nu sunt. Se adoptă în unanimitate. Felicitări, doamnă raportoare! again. Yeah, uh, Commissioner Canet. Domnul comisar Caniete și Karl Heinz Lamberts vor sosi peste un minut sau câteva minute, deci o pauză foarte scurtă și apoi revine Karl Heinz la președinție.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

Chers collègues, nous reprenons maintenant la... Dragi colegi, reluăm lucrările. Stimate domnule comisar, mai întâi aș dori să vă mulțumesc călduros pentru faptul că vă aflați din nou printre noi astăzi. Mă bucur că am cooperat bine în ultimii cinci ani și vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră pentru Comitetul Regiunilor care s-a transformat în multe ocazii de a avea schimburi de opinii în legătură cu politica energetică și de mediu a Uniunii Europene. Vă revedem astăzi cu multă plăcere, mai întâi pentru a face bilanțul acestor cinci ani intenși și apoi pentru a discuta despre noul mandat al Comisiei și al Parlamentului European, prioritățile acestuia. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a publicat o evaluare a planurilor naționale pentru energie și climă și a cerut statelor membre să-și intensifice eforturile și să um, își sporească ambițiile. Nu trebuie să ne ascundem pe după deget. Mai sunt multe de făcut pentru a atinge obiectivele pentru 2030 și pentru a construi strategia europeană pe termen lung pentru neutralitatea climatică și pentru a pune în aplicare. Acțiunea noastră poate fi eficace doar dacă este rezultatul unui dialog cu toate nivelurile de guvernare, cu cetățenii și cu toate părțile vizate. Uniunea Europeană s-a angajat să aplice acordurile de la Paris și face eforturi pentru a atinge aceste obiective negocierile dinainte de următoarea uh, conferința a părților se vor încheia în curând la Bonn și mai avem puțin timp pentru a ne pregăti pentru COP25. Uniunea Europeană dorește să se arate la înălțimea așteptărilor, dar dorește și să-și uh, consolideze rolul de lider uh, privind lupta împotriva schimbărilor climatice și uh, să fie uh, în linia întâi în lupta pentru neutralitatea climatică. Comisia Europeană trebuie să fie prima care să promoveze aceste ambiții și apreciem rolul de prim ordin pe care îl jucați în acest domeniu. Regiunile, orașele și satele noastre luptă în fiecare zi împotriva efectelor schimbărilor climatice și angajamentul lor a putut fi valorizat grație uh, inițiativei Convenției Primarilor, de exemplu, o inițiativă de succes care merită confirmată și amplificată um, în perspectiva 2030. Suntem în linia întâi pentru a răspunde solicitărilor cetățenilor și întreprin ale întreprinderilor pentru Europa mai durabilă, dar colectivitățile locale și regionale ale Uniunii au nevoie de un cadru legislativ ambițios care să țină cont de experiențele lor, de bunele practici, dar și de obstacolele cu care se confruntă, de nevoile lor și elementele lor vulnerabile specifice. Au nevoie de un cadru bugetar și de finanțare capabil să răspundă provocărilor uh, din această strategie de luptă împotriva schimbărilor climatice. Este o plăcere să discutăm despre aceste lucruri cu dumneavoastră și vă dau cuvântul, domnule comisar, cu multă plăcere. Dear Mr. President. Stimate domnule președinte Lamberts, Stimați raportori, stimați colegi, vă mulțumesc mult pentru invitația adresată și pentru angajamentul dumneavoastră constructiv în chestiunile de uh, luptă împotriva schimbărilor climatice. Acum ne apropiem de sfârșitul mandatului Comisiei, dar suntem într-un moment crucial. Trebuie să acționăm decisiv pentru a face față schimbărilor climatice pentru a le reduce, dar și pentru a ne adapta la consecințele lor negative. Cetățenii uh, europeni recunosc provocarea, nu există uh, și uh, protestele recente uh, au arătat nevoie de acțiune. Opinia publică uh, sprijină aceste acțiuni de protest uh, și uh, cetățenii doresc să-și aducă contribuția. Uh, în acest context, Comitetul Regiunilor este vital, actorii uh, regionali și locali sunt esențiali pentru uh, a lua decizii cât mai aproape de cetățeni. Doresc să-i felicit pe liderii regionali și locali pentru tot ceea ce au făcut uh, pentru dezvoltarea durabilă și lupta pentru energie și climă. Uh, conferința plinarilor pentru uh, climă și energie este esențială pentru că uh, reunește liderii locali. Guvernanța pe mai multe niveluri este esențială în acest domeniu de politici. Uh, Conferința primarilor va contribui uh, la punerea în aplicare legislației uh, pentru schimbările climatice 2030. Aceasta este cea mai mare inițiativă a cetățenilor, a orașelor și um, ale regiunilor. Astăzi, peste 9000 de orașe au obiective cantificate pentru a-și reduce emisiile și peste 1500 de orașe s-au angajat să aibă acțiuni de adaptare. Vă invit să folosiți toate oportunitățile pentru a încuraja alte orașe și regiuni să participe la această conferință. Nu vă va fi o surpriză pentru dumneavoastră dar este important să ne aducem aminte de rezultatele obținute uh, de liderii locali și regionali. Uh, multe orașe au obiective pentru 2030 mai ambițioase decât uh, obiectivele naționale. Este excelent acest lucru dacă se respectă regulile pieței interne. La summitul de la Sibiu, orașe din 21 de state membre și șapte țări vecine s-au adresat liderilor europeni cerându-le să acționeze ambițios. Reacția orașelor arată cât de importantă este acțiunea în lupta împotriva schimbărilor climatice. Orașele oferă soluții eficiente din punct de vedere al costurilor pentru a face față schimbărilor climatice. Pe de altă parte, în orașe sunt concentrați oamenii și activele și de acolo se concentrează și riscurile. Vulnerabilitatea climatică și socioeconomică se suprapun. Deci, este important să se evalueze riscurile și să se țină cont de uh, adaptare la schimbările climatice în planificarea orașelor. În acest context doresc să menționez că avem și o serie de inițiative de exemplu, pentru lupta împotriva uh, sărăgii energetice, regiunile în tranziție sau energia ecologică. Um, sprijinim aceste regiuni și părțile populației care se confruntă cu cele mai mari provocări, uh, comunicând în legătură cu bunele practici. Astfel putem să oferim o valoare adăugată europeană, uh, să ne asigurăm că nicio regiune nu rămâne în urmă. În același timp, acțiunea în domeniul climei um, nu um, are loc doar în, în orașele mari. Um, schimbările climatice afectează și zonele urbane și cele rurale și toate municipiile trebuie să facă parte din soluție. Comisia dorește neutralitatea energetică în Europa până în 2050 și pentru asta e nevoie de cooperare între toate nivelurile. Va fi nevoie de tranziții în domeniul industriei, utilizării terenurilor și ecosistemelor. E nevoie de planificare și infrastructură și trebuie să se aplice obiectivele de dezvoltare durabilă. În același timp, adaptarea climatică nu privește doar răspunderea la provocări, este vorba de, și de profitarea de oportunități pentru eh, cetățeni, noi locuri de muncă, aer mai curat. Rolul autorităților locale este și el menționat în acordul de la Paris și cu noi, noi cu toții trebuie să uh, ne integrăm în aceste eforturi de a reduce emisiile. Aș dori să reiterez acțiunile uh, luate la nivelul european pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Noi suntem prima economie majoră care a introdus un cadru legislativ obligatoriu în, legă- în conformitate cu acordul de la Paris. Am uh, stabilit obiective 2030 ambițioase pentru reducerea gazelor cu efect de seră și am creat un sistem unic pentru finanțarea obiectivelor climatice. Acest lucru ne ajută să ne asigurăm că statele membre vor putea împreună să uh, îndeplinească obiectivele de 2030 uh, în mod uh, echilibrat pentru toată lumea. Statele membre trebuie să stabilească planuri integrate la nivel național și ener- pentru energie toate statele membre au depus uh, un proiect de plan în acest domeniu și săptămâna trecută Comisia și-a publicat evaluarea acestor planuri energetice. Este primul pas pentru uh, obiectivele 2030 și dacă evaluarea noastră generală a acestor planuri este pozitivă, este, există încă lucruri care pot să fie îmbunătățire, îmbunătățite, ceea ce se reflectă în recomandările Comisiei. Unde ne aflăm în momentul actual? Vestea bună este că uh, reducerile globale până în 2030 sunt estimate deja să corespundă cu cele cu reducerea de 40% comparativ cu 1990 Însă încă nu am ajuns acolo în ceea ce privește sectoarele din afară sistemului ETS, unde emisiile se vor reduce cu 28% până în 2030 comparativ cu 2005 și nu 30%. Există o diferență de ambiție în ceea ce privește uh, obiectivul de energie regenerabile de cel puțin 32% și uh, Uh, obiectivul uh, UE de eficiență de 32,5%. Pentru regenerabile, uh, diferența este relativ mică, în jur de 1,6%. Pentru eficiența energetică, diferența este substanțială, ar putea să fie chiar 6%. Statele membre trebuie să fie mai ambițioase statele membre au acum șase luni pentru a-și ridica nivelul de ambiție. Statele membre vor finaliza planurile până la sfârșitul anului. În acest proces trebuie să se asigure că publicul are oportunități să participe la planurile finale. Aceste interacțiuni trebuie să crească nivelul de ambiție al planurilor finale, precum și să acorde exemple tangibile de proiecte și politici pentru a fi implementate în următorii 10 ani trebuie să implice toate nivelurile societății în mod durabil. Dacă ne uităm după 2030, Această viziune stabilește direcția de viitoare a politicii europene și contribuția de a, la obiectivele pe termen lung. Este un apel către toate instituțiile mm, naționale, parlamentele, ă, comunități locale, orașe, tineri, să participe pentru a asigura că Uniunea Europeană poate să fie un lider și să încurajeze și ceilalți parteneri să facă același lucru. Săptămâna trecută Consiliul European a discutat o propunere pentru un obiectiv climatic, pentru a deveni neutili din punct de vedere al climei și pentru a reduce gazele cu efect de seră, seră până în 2050. Statele membre deja au uh, susținut aceste obiective. Patru state membri, membre au cerut timp suplimentar și uh, Consiliul European va discuta acest subiect la o reuniune ulterioară. Este un progres notabil, pentru că aproape că am ajuns și mai important, uh, mergem pe calea cea bună în mod corect. Comisia și-a prezentat uh, strategia pe termen lung în noiembrie anul trecut și am spus foarte clar că uh, intrăm uh, în profunzimea problemelor prezentate și sperăm că statele membre își vor, se vor implica cu timp și efort. Se întâmplă acest lucru în întreaga Europa. Ne bucurăm că o mare majoritate a statelor membre a ajuns la o concluzie și nu suntem surprinși că în câteva state membre au nevoie de cât timp suplimentar. Al doilea motiv este uh, Uh, în motivul lungimii dezbaterii și în faptul că Consiliul European a pus accentul pe un punct cheie. Cum să introducem aceste schimbări? Care sunt condițiile pentru a face neutralitatea de climă o, un succes de mediu economic și societal? Este o, o mare provocare de investiție pentru Europa. Avem tehnologiile și resursele pentru a face, dar cum le mobilizăm la scara și cu viteza necesară? Care sunt stimulentele pe care le putem folosi în aceste circunstanțe? Este corect ca Consiliul European să păstreze problema neutralității climatice pe agenda mai mult timp și să ceară comisiei să lucreze pe condițiile care vor permite o uh, tranziție eficientă și, eficient, și efectivă și rentabilă. Comisia a deja început munca pe uh, con- contextul care să faciliteze aceste schimbări. Acum uh, se pune accentul la nivel politic pe implementarea obiectivelor în diverse sta- state care s-au angajat uh, uh, acordului de la Paris. În momentul de față, negociatorii Uniunii Europene se își întâlnesc omologii lor la Bonn, eh, la Convenția ONU 17-27 iunie, pentru a eh, concretiza poziția noastră pe scena mondială. Un moment cheie va fi și summitul pentru acțiune climatică în septembrie, eh, convocat de către ONU. În toate aceste acțiuni, acțiunea guvernelor naționale, uh, a regiunilor, orașelor și actorilor non-statali uh, trebuie să continue. Uh, regiunile europene au o poziție unică pentru a acționa pe teritoriul lor și să pentru a um, fi un exemplu Uniunea Europeană continuă să își susțină cetățenii prin fondurile eh, specifice și obiectivul este ca 20% din aceste fonduri să fie alocate acțiunilor peste climă peste jumătate din fondul pentru dezvoltare regională, peste 100 de miliarde în, în orașe. De asemenea, recunoaștem necesitatea de a intensifica această susținere în anul viitor ehm, susținerea financiară pe, în bugetul uh, pentru următorul cadru financiar. Comisia a propus ca 20% din buget să meargă pentru acțiuni pentru climă. Ar fi uh, cheltuieli de 320 de miliarde de euro în întreaga Uniune Europeană, uh, cu, în fondurile de coeziune, agricultură. Propunem ca 35% din noul program să fie alocat pentru climă. Orizont Europa va include noi aspecte mm, adaptate schimbărilor climatice pentru orașe între 5 și 10 miliarde de euro. De asemenea, 30% din investițiile în programul Invest EU uh, să fie adresate către obiective de climă și, de asemenea, vom include în uh, acțiuni de cap- construire de capacități pentru act- actori publici și privați. Propunerile noastre sunt ambițioase, dar realiste. Vor crea oportunități de finanțare pentru orașe și regiuni pentru a implementa, uh, uh, pentru a se adapta la aceste provocări. Vreau să salut munca pe care o faceți astăzi pentru a răspunde direct la viziunea noastră strategică de comunicare. Reflecțiile și impresiile dumneavoastră sunt foarte valoroase și ne ajută să identificăm cele mai eficiente acțiuni și munca care trebuie să fie fă făcută la nivelul Uniunii Europene pentru a le susține. În acest sens vreau să concluzionez mulțumindu-vă din nou pentru angajamentul dumneavoastră și pentru contribuțiile importante pe care le-ați făcut și pe care le veți veți continua să le faceți în această muncă crucială. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, pour ce tour d'horizon euh, très concret. Mulțumesc, domnule comisar. Acum vom da cuvântul membrilor. Avem multe persoane care s-au înscris, uh, închid deocamdată lista intervențiilor și vă solicit, vă rog să respectați timpul de vorbire dacă nu vom avea uh, probleme de timp și vă cer deja uh, înțelegerea și să respectați timpul. Dau în primul rând cuvântul grupurilor politice și vicepreședinților. Domnul Ribali. Domnule comisar, aș dori să vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră, pentru că ați venit astăzi să ne adresați discursul dumneavoastră în legătură cu aceste probleme importante. Raportul de inițiativă pe care l-am redactat în numele grupului meu în legătură cu sistemele de energie integrate uh, este unul important. Vin dintr-o regiune unde avem obiective proprii climatice și de energie. În primul rând, uh, dați-mi voie să vă felicit pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră pentru că ați dat Europei un rol fruntaș în aceste eforturi în lupta împotriva schimbărilor climatice vedem uh, din ce în ce mai multe condiții de vreme extreme. Uh, în întreaga Europa, cetățenii sunt uh, extrem de conștienți că avem nevoie de o schimbare acum. Trebuie să trecem spre un sistem durabil economic și de mediu. În munca mea, din țara mea, am uh, adunat trei aspecte. Obiectivele UE 2030 trebuie să fie transpuse în obiective naționale. Aceste obiective naționale trebuie să contribuie la obiectivele UE 2030 și trebuie să uh, ne gândim deja la 2030. Trebuie să fim ambițioși și în același timp să-i ascultăm pe cetățeni și să uh, vedem cum se implementează aceste tehnologii la nivel global. Trebuie să mobilizăm uh, toate energiile locale avem o serie de, import, de responsabilități importante în sectorul mobil, imobiliar, în transporturi și uh, perspectiva cetățenilor în legătură cu aceste aspecte. Trebuie să susținem uh, și achiziții publice mai uh, ecologice. Trebuie să. Noi reprezentăm aici două treimi din aceste sectoare Comisia Europeană și statele membre poate și trebuie, pot și trebuie să asculte pe reprezentanții regionali și locali. Trebuie să ne identificăm cu aceste obiective la nivel regional, să ne asumăm aceste obiective. În același timp, putem să facem ceva doar la nivel internațional. Și în același îmi cer scuze, spune președintele, v-ați depășit timpul de vorbire. Urmează colegul nostru Emilian. Grazie. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că Uh, faptul că sunteți alături de noi astăzi, alături de noi în acest moment atât de important, nu doar pentru viitorul planetei noastre, dar și pentru viitorul Uniunii Europene. Criza climatică ne demonstrează în fiecare zi cât de dramatică este situația în toate regiunile uh, europene. Și acesta este motivul pentru care trebuie să trecem la măsuri urgente. Avem în fața noastră o provocare um, imensă. Trebuie să găsim noi sisteme de producție și de consum care să ne permită să trăim uh, respectând limitele uh, planetei noastre și înțelegând faptul că trebuie să lăsăm o moștenire importantă copiilor și nepoților noștri. Comisia Europeană, care se apropie de sfârșitul uh, acestui mandat, a făcut uh, pași importanți înainte. Putem să ne gândim la acordul climatic de la Paris, adoptarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, vulnerabilă și la înțelegerea tot mai um, extinsă în Europa a faptului că trebuie să fim în avangarda schimbărilor uh, climatice și pentru acest lucru, domnule comisar, dorim să vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră și pentru luciditatea cu care ne-ați călăuzit pe această cale. Însă provocarea este una uh, și mai mare. Este momentul să impulsionăm um, măsurile de care avem nevoie, care să fie eficace și care să ne permită să uh, respectăm obiectivele stabilite pe, pe în orizontul, uh, pentru orizontul 2030 și 2050. Noi, socialiștii și dem- uh, democrații din CEOR, nu uităm un principiu uh, important. Lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să meargă mână în mână cu lupta împotriva inegalității bolilor și a sărăciei. Nu trebuie să lăsăm în urmă pe nimeni în, uh, în acest uh, moment. Ne dorim ca și în Consiliul European să se regăsească unitatea care nu mai există în acest moment, în acest moment pentru că doar așa putem să depășim divergențele de opinii. Uh, în condițiile în care vedem că de începând de 3, din data de 3 mai anul trecut, um, situația și atitudinile se schimbă și peste ocean în Statele Unite ale Americii. Congresul american a adoptat un plan de acțiune climatic prin care cere administrației Trump să respecte uh, prevederile acordului climatic de la Paris. Avem nevoie de un acord uh, și o cooperare mai strânsă între Parlamentul European, Comisia Europeană și Comitetul uh, Regiunilor. Noi suntem convinși că orașele europene pot să-și aducă contribuția um, la o mai bună înțelegere a uh, importanței politicilor climatice. Avizul Um, care va fi discutat uh, în curând și de care m-am uh, ocupat eu, uh, precum și avizul colegei Cata Tuto, vor fi importante pentru a garanta um, o egalitate energetică între toate statele membre ale Uniunii Europene, ținându-se seama în același timp de, de dimensiunea de mediu. Ținând seama de um, urmă, următoarele numiri instituționale pe plan european, eu îmi doresc ca viitoarea uh, Comisie Europene să continue um, aceeași abordare pragmatică de care ați dat dovadă dumneavoastră în ultimii ani și vă mulțumesc din nou. Merci beaucoup. La... Mulțumesc. Are cuvântul acum colegul nostru Tietari arvoisa komission jäsen arvoisat kollegat äskettäin käydyt Euroopan parlamentin vaalit Domnule comisar, dragi colegi, alegerile europene ne-au demonstrat că um, tranziția energetică este susținută de populația europeană. Însă, nu, acest apel, această realitate se pare că nu a ajuns în toate regiunile europene, pentru că anumite state membre s-au opus adoptării unei strategii climatice uh, până în anul 2050. Mm, autoritățile locale, din păcate, nu dispun de nou la dispoziție acest uh, obiectiv, chiar dacă acum trebuie deja să facem față provocărilor climatice. De pe acum am început investițiile în uh, infrastructurile necesare și mă întreb când uh, renunțăm la așteptare și uh, când vom reuși să uh, determinăm statele membre să treacă la acțiuni concrete. Oare de ce nu conferim de pe acum autorităților locale rolul și competențele de care ar avea nevoie? Este o întrebare pe care vă adresez și dumneavoastră, domnule comisar. Mm, Summitul climatic de la New York uh, urmează în curând, de asemenea uh, reuniune uh, COP, viitoarea conferință a părților din Chile și nu sunt evenimente care pot fi încurnate de succes dacă nu avem un mandat clar definit. Dacă guvernele statelor membre nu vor reacționa și dacă delegația Uniunii Europene nu va avea reprezentanții ai regiunilor, mă întreb cum puteți să vă asigurați dumneavoastră în calitate de uh, comisar um, de să transmiteți urgența acestui uh, mesaj climatic? Uh, so where are we headed? Domnul Cupu. Um, with our current carbon... Domnul Cooper, în ce uh, direcție ne îndreptăm? cu contribuțiile și angajamentele luate, făcute până acum, um, temperatura va crește cu 3,5%, ceea ce înseamnă că orașe vor fi inundate, mari părți ale planetei uh, nu vor mai putea uh, fi uh, locuite, înseamnă fluxuri migratorii și planurile de până acum de a combate schimbările climatice nu, nu vor funcționa, dau greș, nu există un nivel suficient de mare de ambiție pentru a răspunde răspunde um, apelurilor lansate de tot mai mulți oameni. Procesul COP, conferinței uh, părților, prevede un rol tot mai important pentru autoritățile uh, locale și noi am susținut conceptul unor contribuții determinate la nivel uh, local. Este o abordare susținută mm, din mai multe părți și pe parcursul procesului COP am obținut anumite progrese. De acum Uh, autoritățile locale trebuie să fie consultate când sunt stabilite contribuțiile naționale. Însă, um, pot să vă spun că până acum noi nu am fost contactați de guvernul britanic. Poate au fost ocupați cu altceva, nu știu. În Regatul Unit, autoritățile uh, locale devin tot mai numeroase cele care declarează urgență climatică locală. Uh, raportul uh, IPCC ne arată cât de urgentă este, este situația și avem nevoie de mai multe acțiuni. Din păcate nu am fost consultați când s-a elaborat planul național de, acți- de acțiune. Însă, din păcate, mă tem că dacă vom fi conduși de niște dinozauri, um, ne vom uh, bucura de aceeași soartă uh, ca cea a dinozaurilor. Domnul Vlaja, care cuvântul. Vă mulțumesc. Aș dori să profit de această ocazie pentru a mă referi la, trans- la transformarea energetică în regiuni care de, uh, depind de carburanți de surse energetice uh, mi- uh, minerale fosile. Ne bucură uh, crearea uh, unei platforme în acest, în acest sens, care este foarte utilă pentru o colaborare, uh, între, de exemplu, între state cum ar fi Republica Cehă, Slovacia și Polonia. Sper că această inițiativă va continua și se va bucura de uh, sprijinul financiar uh, necesar. Um, care se resimte, um, a cărui nevoie se resimte mai degrabă în centrul și în estul Europei. O regiune unde uh, cărbunii, uh, cărbunele a avut uh, un rol important din punct de vedere economic, asemănător cu rolul pe care l-a avut cărbunele um, în Revoluția Industrială în vestul Europei cărbunele în uh, Silezia a avut, foarte, a avut aceeași importanță ca cărbunele din uh, Marea Britanie sau din uh, Valonia. Însă, ca urmare a schimbărilor din, sec- din secolul 20, um, acum ne confruntăm cu uh, șomaj în urma uh, opririi treptate a explo- exploatării uh, cărbună, de cărbună. Uh, după acest lucru după ce nu s-a mai uh, folosit cărbunele, calitatea aerului, de exemplu, s-a îmbunătățit chiar dacă foarte mulți oameni și-au pierdut uh, locul de muncă. Winston Churchill a spus că la un moment dat că cei care nu învață nimic uh, din istorie sunt condamnați să o repete. Deci cred că Uniunea Europeană mai are multe de învățat. A uitat faptul că în Europa există mai mult de 200.000 de locuri de muncă care depind direct de Um, um, exploatările miniere și dacă nu vom fi um, precauți, aceste locuri uh, de muncă vor fi uh, pierdute. Uh, se estimează că 160.000 de locuri de muncă în acest domeniu sunt amenințate. Mulțumită Um, restructurărilor, datorită uh, ajutoarelor financiare, am reușit să ne descurcăm uh, cumva, să facem față acestor pierderi, însă aceste, aceste măsuri trebuie să continue. Domnul Marcu, Marcula. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să vă mulțumesc că ați insistat atât de mult asupra importanței nivelului regional am asistat la o intervenție similară ieri din partea uh, lui Ierki Katainen când s-a referit la uh, dezvoltarea um, sustenabilă. Însă, cred că lipsește un uh, element din uh, intervenția dumneavoastră. Cred că trebuie să facem tot ceea ce ține de noi pentru a permite uh, implicarea reprezentanților autorităților locale în momentul în care sunt negociate și sunt luate aceste uh, decizii. Uitați-vă puțin în jurul dumneavoastră, veți vedea 350 uh, de uh, factori decizionali uh, locali și cu toții avem posibilitatea de a uh, susține, de a extinde și mai mult toate aceste măsuri și cred că acest lucru ne-ar permite, implicarea tuturor uh, uh, acestor factori decizionali ne-ar permite să găsim o soluție care să funcționeze pe plan european. Doar respectând această metodă și această abordare vom putea merge înainte. Mm, astăzi, în Comitetul uh, uh, Regiunilor, am avut un uh, schimb de opinie, am discutat cu diferiți ambasadori, am ascultat și care, care sunt propunerile comisiei. Nu suntem pregătiți să, fac, să mergem și mai departe. Și aș putea să vă dau un exemplu. Comisia a a cerut uh, elaborarea de către statele membre a unor uh, planuri naționale energetice și climatice. Însă, în lipsa unor uh, sancțiuni, în lipsa unor precizări la nivel regional, am văzut că nu au fost obținute rezultate suficiente. Și ce am putea face noi acum? Uh, fiecare la noi acasă, în propriile regiuni, în propriile orașe, am putea să elaborăm aceste planuri pe care apoi să le trimitem uh, comisiei și astfel să exercităm uh, presiunea asupra guvernelor. Aș dori să, vă, să, să mă refer și la alte câteva puncte împreună împreună cu un alt reprezentant din Laponia am uh, scris un articol într-un ziar uh, din Finlandia în care ne referim la necesitatea uh, unor bune parteneriate pe plan regional și pe plan uh, european și președinția uh, finlande, finland, uh, finlandeză uh, Um, care urmează trebuie să demonstreze ce înseamnă și cum este posibil ca Finlanda să um, devină, să nu mai depindă de cărbune până în anul, până în anul 2030. Cred că avem ocazia de a demonstra uh, cum pot funcționa lucrurile uh, din acest punct de vedere. Mulțumesc. Mai avem 16 oratori înscriși la cuvânt. Un minut fiecare, vă rog. Vă rog să respectați timpul. Dacă nu, nu vom reuși uh, să ne încadrăm în timp pentru restul ședinței sesiunii plenare. Urmează colega Tutu. Köszönöm a szót, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy szólt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat timpul. O să încerc să respect minutul acordat. Discutăm despre tranziția energetică, despre obiectivele ambițioase pe care le avem din acest punct de vedere și acest lucru mi-aduce aminte de uh, un tren cu locomotiva în față și cu uh, vagoanele în spate care mm, unele, cel puțin cele din spate, încep să se desprindă pentru că nu mai pot uh, ține pasul cu locomotiva din uh, față. Um, în acea situație se află milioane și milioane de europeni care se confruntă cu problema sărăciei energetice, care nu pot să-și plătească facturile la, la curent. Uh, discutăm despre um, um, lucruri minunate, cum ar fi învățare pe întreg parcursul uh, vieții. Uh, despre visurile unor copii să devină uh, oameni de știință. Ei bine, din păcate, visurile a multor și a, a, multor, a prea multor copii este de a trăi într-o, într-o casă încălzită. Domnul Vitol are cuvântul. Domnule comisar, Intervenția dumneavoastră uh, mi s-a părut una foarte interesantă și o să încerc să mă limitez la doar două chestiuni în uh, minutul pe care l-am la dispoziție. O să mă refer la contactul pe care l-au autoritățile locale cu cetățeni pentru a-i uh, convinge pe aceștia că ei sunt uh, proprietari, ei trebuie să-și asume această tranziție energetică. Eu uh, reprezint regiunea Lodge, una, una din regiunile miniere din Europa, am înțeles că este nevoie să reducem emisiile până în anul 2050. Uh, trebuie să reducem și uh, producția de lignit în regiunea Belhatu, ceea ce este o imensă uh, provocare pentru că întreaga energie din um, zona respectivă a Poloniei se bazează pe cărbune. Este vorba de faptul că avem nevoie de mai mult de 4 miliarde de uh, euro pentru a susține această regiune. Domnul Emil Boc. Domnule președinte, domnule comisar Calniete, sunt primarul orașului uh, Cluj-Napoca din inima Transilva- al, Transilvaniei, al doilea oraș uh, ca mărime din Europa, un oraș angajat în uh, atingerea obiectivului de mobilitate. Până în, uh, în curând, să spă, întregul transport în comun va deveni unul electric. Suntem de acord cu această tranziție și este important și cum atingem obiectivele pe care ni le-am stabilit. Și în acest punct de vedere aș avea două observații. În primul rând, trebuie să îmbunătățim modul în care comunicăm cu cetățenii. Cetățenii trebuie să fie alături de noi Um, din acest punct de vedere, pentru că o Europa neutră din punct de vedere climatic um, este un obiectiv important nu doar pentru elite și pentru acest lucru trebuie să discutăm cu uh, cetățenii. În al doilea rând, provenind dintr-un fost uh, stat uh, comunist, uh, cred că este trebuie să insistăm mai mult pe um, modernizarea, izolarea vechilor clădiri comuniste. Mulțumesc. Doamna Birgit Hone are cuvântul acum. Stimate domnule comisar Calniete, Uh, salut comunicarea Comisiei cu titlul O planetă uh, mai curată pentru toată lumea, care ne arată uh, modul în care strategia Uniunii Europene poate accelera lupta împotriva schimbărilor climatice și avem nevoie de, ac- de, această, de această accelerare. Eu sunt convinsă de faptul că orașele și regiunile europene au nevoie de Uniunea Europeană mai ambițioasă care să stabilească uh, cadrul de reglementare potrivit și să pună la dispoziție instrumentele pentru a realiza această tranziție uh, uh energetică. Trebuie să ne urmărim într-un mod mai intens obiectivele pe care ni le-am stabilit și regret faptul că um, săptămâna trecută Consiliul nu a reușit să stabilească un obiectiv de neutralitate uh, până în anul climatică până în anul 2050 și ceea ce este important este că această tranziție să țină seama și de dimensiunea uh, socială. Doamna Albina Müller are cuvântul. Stimate domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi, mă bucură faptul că putem să discutăm astăzi uh, o temă care este atât de importantă pentru uh, tineri. Eu uh, provin dintr-o regiune din Austria cu 1.200.000 um, de locuitori în care ne-am axat foarte mult pe tehnologiile uh, ecologice. După cum am spus, uh, regiunea mea, cu o populație de 1,2 milioane de locuitori, nu este prea mare pentru a rezolva singură problemele climatice, dar suficient de mare pentru a oferi uh, soluții uh, tehnologice. Și mulțumită tehnologiilor proven, care provin din regiunea mea, au, fost, uh, au putut fi economisite uh, 550 de milioane de tone pe plan global, mult mai mult decât am putut economisi noi uh, la noi acasă. Un alt aspect uh, foarte pe scurt, um, economia și schimbările climatice cred că nu se uh, contrazic. La noi, locurile, în, în, ultimii, în ultima perioadă, locurile de muncă au crescut de trei ori, de exemplu, în acest domeniu. Mulțumesc. Domnul Rossi are cuvântul. Signor signor comisario, voi... Domnule președinte, domnule comisar, și eu doresc să vă felicit pentru pașii înainte făcuți uh, în domeniul economiei circulare. Mulți, multe regiuni s-au inspirat din regulamentele și directivele europene și uh, au acționat mai repede decât statele membre. În uh, Toscana avem obiectivul, obiectivul ca până în 2030 avem 80% uh, de uh, strângere diferențiată a uh, deșeurilor și uh, 90% reciclare, uh, doar 10% ajungând în haldere de gunoi. Avem nevoie de gând ca regiunea noastră uh, să fie neutră din punctul de vedere al emisiilor în 2050, să nu se mai folosească um, deja de acum pungile de plastic de unică folosință. Uh, instituțiile locale, forțele sociale și uh, lumea economică au stimulat aceste schimbări. Uh, trebuie să ne auzim mai mult, să ne facem mai mult auziți pentru că cetățenii și mai ales tinerii sunt mai avansați decât lumea politică pe temele de mediu. Mulțumesc. Acum are cuvântul colegul Martis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, subliniez faptul că printre zonele cele mai vulnerabile, dincolo de cele urbane și rurale și suburbane, avem zonele de munte, pentru că e nevoie de politici adecvate, pentru că oferă avantaje orașelor și zonelor de câmpie. Um, la munte uh, avem rezerve de apă, um, dar uh, și uh, păduri care capturează dioxidul de carbon. În zona Vale de Aosta, producem electricitate, nu doar pentru locuitorii noștri, ci și pen, dar și pentru 1,6 milioane de persoane și oferim servicii uh, de ecosistem câmpiilor. Zonele de munte uh, sunt uh, victimele uh, um, topirii ghețarilor, uh, sunt victimele alunecărilor de teren uh, și nu mai putem să facem față costurilor pentru a reduce riscurilor și pentru a maximiza beneficiile. Chiar dacă în următoarea perioadă vom avea la dispoziție mai multe resurse pentru uh, care mulțumim, uh, strategiile și programele teritoriale nu sunt suficiente. Și vă cer, domnule comisar, sau vă întreb dacă nu considerați că zonele de munte, mai puțin structurate din punct de vedere administrativ, uh, nu ar putea beneficia de mai mult sprijin. Are cuvântul acum domnul Heinz Lehmann. Liebe Kollegen, Intervenție fără microfon, din păcate. Stehen vielleicht die Dragi colegi, chiar dacă dispunem de centrale uh, termice mm, extrem de, mod- de moderne, trebuie să le oprim până în 2035 pentru a putea atinge uh, obiectivele uh, climatice europene. Acest lucru mm, ne va face să pierdem mai mult de 40.000 de locuri de muncă um, foarte bine plătite pentru a evita probleme structurale din acest punct de vedere, am creat o comisie în care se regăsesc reprezentanții ai autorităților locale, autorităților federal și federale pentru a găsi o soluție la această transformare structurală. Prin Uh, investiții uh, țintite, trebuie să găsim locuri de muncă alternative, astfel încât oamenii să nu fie uh, nevoiți să plece din regiunea noastră și cred că din acest punct de vedere există un cadru de sprijin european și aș uh, argumenta ca Uniunea Europeană să nu lase singură aceste 41 de regiuni uh, afectate de această problemă a transformării structurale. Mulțumesc, domnul Zigăl are acum cuvântul. Schimbările Uh, climatice nu pot fi uh, au, au devenit foarte importante nu doar și nu doar prin uh, uh protestele, manifestațiile uh, vineri, vinerile pentru uh, climă. Uh, Deseori când se discută despre ce trebuie făcut pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, se uită despre contribuția pe care o pot aduce autoritățile regionale și locale. Aceasta, acest aspect este foarte important, uh, în schimb, pentru Austria. Astăzi, uh, Comitetul uh, Regiunilor cred că are un rol important în, a, pentru a insista asupra importanței Uh, principiului uh, uh, subsidiarității, un principiu care trebuie să fie folosit și mai mult inclusiv de Comitetul Regiunilor. Este important ca, autorității, ca autoritățile locale să fie implicate în uh, deciziile energetice, de exemplu, și ca chestiunile importante pentru noi să se bucure de o importanță mai mare. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Calabui. Uh, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru eforturile pe care le face pentru a atinge obiectivele de luptă împotriva schimbărilor climatice și uh, obiectivul pentru 2050. Regiunile au și ele un rol esențial, mai ales uh, în țări foarte centralizate Uh, cum, descentralizate cum uh, sunt Spania. Bineînțeles, pentru asta avem nevoie de finanțarea um, necesară pentru a face față acestor provocări enorme și pentru a preveni consecințele sociale, pentru a evita că nimeni nu rămâne în urmă în acest proces. Prevenirea schimbărilor climatice și tranziția energetică nu sunt doar o chestiune de justiție sau de protecția mediului, ci și de supraviețuire și, și de siguranță pentru persoane. Anumite zone sunt extrem de vulnerabile, cum uh, sunt cele din zona Mării Mediteraneane, mm, Mediteraneene și aici avem uh, fenomene extreme. De exemplu, acum avem un incendiu enorm în Tarragona și doresc să-mi exprim uh, solidaritatea cu cetățenii afectați și cu echipele de uh, intervenție de urgență care luptă împotriva împotriva focului în momentul de față. Trebuie să evităm ca această uh, tranziție să nu ducă la și mai multe inegalități și mai multă sărăcie energetică. Mulțumesc! Are cuvântul acum Sirpa Hertel. Arvoisa komission puheenjohtaja Kaniette, olen Mulțumesc. SDG 2030. Domnule comisar Canieta, eu fac parte din grupul politic PPE, raportoare pe uh, avizul care uh, discută um, aspecte climatice și energetice uh, și reprezint orașul ESPO din Finlanda. Aș dori să mă refer la trei aspecte avem nevoie de o abordare cuprinzătoare a politicii, politicilor climatice. Uh, măsurile politice europene trebuie să se să țină seama de, de, rezultatele, de rezultatele acordului climatic de la Paris. Um, regiuni, regiunile urbane sunt uh, responsabile pentru o mare parte din uh, uh, măsurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Avem nevoie de mai multe uh, investiții în inovare. 30% uh, din aceste investiții ar trebui să se regăsească în viitorul cadru financiar uh, multianual. Are cuvântul Ratislav Kinka. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc Comitetului Regiunilor uh, și tuturor raportorilor și colegilor care au contribuit uh, la avizele care se referă la lupta împotriva schimbărilor climatice. Doresc să subliniez importanța acestor chestiuni la nivel local. În Slovacia, guvernul central uh, Uh, decide viitorul regiunilor, uh, indiferent de elementele lor specifice. Astfel, uh, nu se pot atinge obiectivele Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice, în domeniul economiei circulare, în introducerea surselor de energie regenerabile și protecția mediului. Sau Um, sprijinirea unei uh, dezvoltări economice durabile. Dacă nu există o împărțire a prerogativelor corectă între Guvernul Central și autoritățile locale, nu ne vom putea atinge obiectivele. Doar împreună putem schimba situația și putem să ne întărim regiunile. Are cuvântul acum Andros Karaianis. Mulțumesc, domnule președinte. Comisarul uh, ne-a spus că trebuie să protejăm mediul, și să facem eforturi pentru a respecta acordurile de la Paris. Ne spun că anumite țări uh, nu își respectă obligațiile, dar nu noi, autoritățile locale și regionale, ne sunt, avem vina poluției, poluării um, oceanelor uh, uh, care se datorează deșeurilor din Asia de Sud-Est. Nu autoritățile locale poluează exportând uh, mașini la mâna a doua în Balcani. Statele membre, guvernele centrale au vina. Dorim o Europa curată, dar poluăm pe alte continente și uh, um, oceanele lor. Mulțumesc. Urmează acum colegul Cobor. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am uh, menționat un lucru. Dacă dorim să vorbim despre reducerea emisiilor, ce facem cu energia nucleară și cu centralele nucleare care oficial sunt considerate cu emisii zero? dar acestea fac parte dintr-un lanț de uh, producție care începe cu uh, minele de uraniu și se încheie cu siturile uh, unde se depozitează deșeurile radioactive uh, aceste alegeri uh, energetice au un impact uh, foarte mare asupra mixul energetic și asupra dezvoltării economice. Uh, trebuie să discutăm uh, despre trecutul nostru nuclear uh, avem un proiect european privind deșeurile eh, radioactive și există și un grup de lucru eh, a unor ONG-uri eh, care se ocupă de modele privind impactul acestor situri de depozitare a deșeurilor. Vin dintr-un oraș mic unde există proiecte pentru a deschide o nouă mină de uraniu și un loc de stocare. Domnule președinte, vorbim despre uh, tranziția energetică. Eu uh, vin de la Londra și mă ocup mai ales de transporturi. Transporturi mai eficiente și mai inovante eh, vor reduce presiunile asupra resurselor și asupra mediului în întreaga Europa. Guvernele trebuie să se asigure că legislația oferă certitudine juridică, fără a crea mai multă um, birocrație. Guvernele trebuie să creeze un cadru care să permită legislație, re, eh, să permită uh, legislației locale și regionale să se adapteze la avansurile tehnologiei. E nevoie de reglementare cât mai puțină. Tranziția energetică și acțiunea în uh, domeniul climatic este un domeniu în care Uniunea Europeană și Regatul Unit vor trebui să colaboreze și după ce vom ieși din UE în octombrie. Și uh, sper să dialogăm în acest domeniu și alte domenii importante. Ultimul uh, orator este colegul Rafaele Cataneu. Domnule comisar, uh, sunt ministru regional pentru climă și, și energie în Lombardia și subliniez rolul crucial al regiunilor în lupta împotriva schimbărilor climatice. ONU spune că acțiunile noastre la nivel regional sunt de trei ori mai eficiente decât cele ale guvernelor naționale. De aceea vă cer un sprijin mai concret din partea Comisiei Europene pentru regiuni, mai ales în legătură cu eficiența energetică a clădirilor actuale. Energia care costă mai puțin și emisiile și cu emisii zero este cea pe care nu o consumăm. Vă cer, cer Comisiei Europene să aibă un plan major de sprijin pentru politicile uh, de îmbunătățire uh, a eficienței energetice a clădirilor. Fiecare familie trebuie să știe care e eficiența energetică uh, a propriei locuințe și autoritățile locale și regionale trebuie să beneficieze de subvenții pentru a renova clădirile. Este cea mai importantă politică de luptă împotriva schimbărilor climatice climatice. Mulțumesc. Acum are din nou cuvântul domnul comisar care trebuie să facă performanța extraordinară de a reacționa la atât de multe intervenții. Vă rog, domnule comisar, aveți cuvântul. Mai întâi, cred că toți cei care ați contribuit la dezbatere ați spus lucruri importante care merg în aceeași direcție. Mă bucur că nimeni nu pune sub semnul întrebării lupta împotriva schimbării uh, lor climatice și împotriva înclăzirii globale. Mă bucur că avem uh, planuri de acțiune ambițioase, integrate la nivel național și mă bucur că ați spus că avem nevoie de viziune pe termen lung. Pentru a ști în control ne îndreptăm. Politica de luptă împotriva schimbărilor climatice nu e o politică pentru următoarele alegeri, este o politică pe termen foarte lung. Și există un acord politic în între statele membre, între regiuni și între în orașe să mergem în aceeași direcție. Discutăm despre eficiență energetică, nu e un subiect de stânga sau de dreapta. Toată lumea dorește să crească siguranța energetică, să coste mai puțin energia, um, deci avantajele sunt numeroase. O pregătire bună, o înțelegere bună a problemelor uh, sunt importante. De aceea mesajul meu astăzi este foarte clar. Încălzirea globală este o realitate. Raportul IPCC spune că temperatura a crescut deja cu un grad față de nivelurile preindustriale și crește cu 0,2 grade uh, în fiecare, la fiecare 10 ani. Deci, um, va fi imposibil să se atingă obiectivul, uh, obiectivele de la Paris dacă nu facem eforturi majore. De aceea avem contribuțiile naționale uh, ambițioase. Avem uh, obiective uh, consemnate în legislație. Suntem singura parte la convenție care are astfel de obiective obligatorii în lege. Acest lucru înseamnă că direcția în care ne îndreptăm rămâne aceeași, indiferent uh, de forțele politice care se schimbă. Este important că toate părțile să-și însușească aceste um, planuri naționale. De aceea, vocea orașelor și a regiunilor trebuie să fie auzită uh, și respectată, pentru că acolo se pune în aplicare politicile în teritorii. Deci, e clar că um, primarii și cei de la nivel regional au un rol extrem de important Uh, în explicarea acestor politici uh, în fața cetățenilor, trebuie să-i facă pe cetățeni să înțeleagă că trebuie să-și schimbe comportamentul pentru a face economii de energie și pentru a participa uh, la aceste obiective de transportul și energie pentru viitor. Sarcina nu e deloc ușoară și Uniunea Europeană își asumă rolul de lider. Încă nu am reușit, nu am reușit să ne adoptăm strategia, dar vom reuși. Este fundamental pentru că avem un obiectiv ambițios pe termen lung. Vom dezvolta tehnologiile viitorului, vom face uh, progresele um, necesare. Într-adevăr, eficiența energetică um, uh, e esențială, cea mai ecologică energie, cea pe care nu o consumi. Și uh, există 55 de miliarde de subvenții pentru, um, pe, pentru um, energia fosilă. 4.000 de europeni pe an mor din cauza calității proaste a aerilor, din cauza emisiilor. emisiilor. Avem o oportunitate, trebuie să facem ceva. Dacă Uniunea Europeană nu-și asumă rolul de lider, nimeni nu și-l va asuma. Statele Unite anunță că vor ieși din acordul la Paris. Uh, China, care a investit mult în energiile regenerabile, uh, va ajunge la emisii maxime în 2030. Va emite cu 40% mai mult decât în 1990. Uh, Și mai e un subiect la care v-ați referit mulți. E vorba de faptul că e nevoie de o schimbare enormă în modelul economic al Uniunii Europene. Tranziția energetică este irreversibilă. Uh, mobilitatea va arăta altfel. Aceste schimbări nu pot fi făcute fără o implicare a, a orașelor și a regiunilor. Pe de altă parte, chiar dacă suntem cu toți implicați, impactul tranziției nu va fi aceeași de la un teritoriu la altul. Unele teritorii nu uh, vor vedea doar avantajele, dar altele vor trebui să se adapteze și adaptarea va fi complicată și trebuie sprijinită. Este foarte clar că extragerea lignitului uh, a cărbunilor, a combustibililor fosili va, se va reduce din ce în ce mai mult și vor apărea probleme. În Europa, industria autoturismelor este foarte importantă și se bazează mai ales pe motoare cu uh, combustie. dacă ne îndreptăm doar spre vehiculele electrice sau cu celule de hidrogen, acest lucru înseamnă că e nevoie de lucrători specializați în aceste domenii. Trebuie să ne pregătim pentru această tranziție cu toate instrumentele financiare adecvate ca să nu rămâne în urmă nicio regiune. Trebuie în același timp să luptăm împotriva sărăciei energetice, o problemă mare și cerem guvernelor uh, să uh, facă să ia mai multe măsuri pentru uh, a face față acestor probleme și să poarte consultări cât mai largi. Vă mulțumesc pentru eforturi. Am înțeles mesajul clar că doriți să fiți implicați pentru că doriți să aplicați aceste politici în teritorii și deja orașele și regiunile au obiective mai ambițioase decât guvernele naționale. Este o veste bună și trebuie să sprijinim acest proces. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, întotdeauna e o plăcere să vin la Comitetul Regiunilor și voi citi cu atenție avizul dumneavoastră legătură cu strategia pe termen lung. Vă mulțumim, domnule comisar, încă o dată pentru excelenta cooperare de-a lungul anilor. Ah, Stimați colegi, trecem acum la adoptarea ultimului, ultimului nostru aviz de astăzi. Trebuie să fim foarte conciși pentru că deja înregistrăm o întârziere. De aceea, dau cuvântul raportorului nostru, Emiliano, pe care îl invit să ni se alăture cât mai repede la prezidiu.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 Euh, Domnule raportor, aveți cuvântul. Signor președinte, Domnule președinte, dragi colegi, în primul rând uh, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au colaborat cu mine la acest aviz. Am învățat multe de la ei. Pentru mine a fost o experiență foarte interesantă și a fost o onoare pentru mine să reprezint Comitetul Regiunilor um, în redactarea acestui proiect de aviz. E prima dată când am avut această experiență și m-am ocupat de modul în care orașele și regiunile deschid un drum istoric spre o planetă curată, pentru toți și spre o viziune strategică europeană, spre o economie uh, prosperă, competitivă și fără impact uh, asupra mediului. Uh, urgența climatică ne privește pe toți uh, și cu toții avem responsabilitățile noastre. Conștienți de acest lucru, am pregătit acest aviz care a fost îmbunătățit de contribuțiile dumneavoastră. A fost o dezbatere foarte interesantă și um, contribuțiile dumneavoastră au fost extrem de competente. Uh, sur, mm, surprinzătoare pentru cineva care, ca și mine, nu a beneficiat niciodată de contribuțiile dumneavoastră în uh, uh, acțiunea mea politică. Avem nevoie de politici sănătoase, de jos în sus, de la orașe și regiuni spre guvernele naționale și Uniunea Europeană. Avem uh, cu toții nevoie să atingem obiectivul de impact zero cel târziu în 2050 și regiunile și orașele europene sunt gata să facă față acestei provocări. Se poate spune același lucru despre statele membre? Am luat act uh, uh cu tristețe că nu s-a adoptat în unanimitate acest obiectiv săptămâna trecută de Consiliul European. În ceea ce privește textul avizului, Așa cum am făcut în aprilie în Comisia EMBL, majoritatea amendamentelor au contribuit la îmbunătățirea text, textului și uh, le-am sprijinit. Am propus amendamentele raportorului în legătură cu șase amendamente depuse pentru a garanta coerența și uh, uh, legibilitatea uh, textului final și le prezenta pe fiecare uh, înainte de vot. Nu pot accepta două din cele 33 de amendamente primite care uh, după mine ne reduc rolul nostru de colectivități teritoriale în lupta împotriva schimbărilor climatice. E vorba de amendamentul 6 propus de conservatorii europeni care, după mine, nu poate fi acceptat pentru că Uh, nu ține cont de avize precedente ale comitetului și uh, în acest moment extrem de critic trebuie să ne consolidăm pozițiile pentru a atinge obiective, obiectivele și uh, nu să slăbim structura avizului cu adoptarea unui astfel de amendament. Amendamentul 28 propus tot de cere de conservatori propune o viziune diferită de deci, cea a avizului privind capturarea și stocarea um, carbonului. Noi suntem uh, convinși că captarea dioxidului de carbon uh, se poate face prin ecologizare, uh, prin producție durabilă și nu prin stocarea carbonului în subsol. De aceea nu am acceptat aceste amendamente. Mulțumesc! Merci beaucoup. Euh, je propose... Vă mulțumesc. Vă propun să trecem direct la uh, dezbaterea în legătură cu amendamente. Uh, la vot, de fapt, amendamentul 1 care este a raportorului înlocuiește amendamentul 1. Cine este împotrivă, amendamentul este adoptat. Vă propun să votăm în bloc amendamentele 3, 4 și 5. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 7 al raportorului. 7, mm, 8 și 9. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul 10 al raportorului care înlocuiește amendamentul 10, 11 și 12. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă vă propun un vot uh, grupat 13 uh, și 14. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 15. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 16 al raportului care înlocuiește amendamentele 16, 17 și 18 și în plus există un compromis oral Pentru? Cineva dorește să intervină, îmi cer scuze. Domnul Leman are cuvântul. Grupul PPE se opune acestui amendament al raportorului. Suntem pentru amendamentele 16 și 17 depuse de domnule, domnul Ronei și domnul Corț pentru că merge prea departe în domeniul impozitării. Avem nevoie de o impozitare acceptabilă social pentru a evita ceea ce s-a întâmplat în Franța cu vestele galbene. Um, trebuie să lucrăm pentru oameni și nu împotriva lor. Mulțumesc. Cine este pentru amendamentul raportorului? Împotrivă. Amendamentul este respins. Trebuie așadar să votăm individual amendamentele componente. Amendamentul 16 inițial. Cine este pentru? Împotrivă. A se adoptă. 17 pentru împotrivă se adoptă 18. Cine este pentru? Împotriva. Vom vota electronic. Le vote est clôturé. Votul este închis și amendamentul este adoptat. Ajungem la amendamentul 19 al raportorului care înlocuiește amendamentele 19, 20 și 21. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 22, spune președintele. Cine este pentru? Îmi cer scuze, spune președintele. Am ajungem la amendamentul 23, la care este un compromis oral. Cine este pentru? Împotriva? Vot electronic pentru a verifica. clôturé. Votul s-a închis, amendamentul se adoptă. Amendamentul 25 al raportorului. Nu. Da. Amendamentul 24, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Acum 25 al raportorului care înlocuiește 25 și 26 împotri, pentru împotrivă se adoptă 28 acum cine este pentru împotrivă vot electronic Le vot est clôturé. S-a închis votul și amendamentul este respins. Ajungem la amendamentele 29 până la 33 pentru care vă propun un vot în bloc știind că amendamentul 31 a fost retras. Cine este pentru? împotriva, se adoptă. Trecem la votul final. Cine este pentru, împotriva, abțineri, avizul se adoptă. Îl felicit pe domnul raportor pentru munca efectuată. Stimați colegi, vă rog acum să trecem la punctele 8 și 11 de, de pe ordinea noastră de zi. Luăm notă de noi membri. punctele 22 și 23 alege numirea de noi membri și membri supleanți ai COR. Următoarea noastră întâlnire va avea loc, loc în 7, 8 și 9 octombrie. va începe aici, în hemiciclu, cu ședința inaugurală și va continua în data de 8 și 9 în sala, în clădirea Charlemagne a Comisiei Europene pentru restul grupurilor de lucru. Acum vom trece la ceremonia comună de aniversare a 25 de ani, organizată de COR și CALRE, Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei.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 Chers collègues, à la fin de cette plénière, je Stimați colegi, la sfârșitul acestei ședințe vreau să mă, vă reamintesc că ne-am întrunit aici pentru a sărbători drumul parcurs de două organizații care reprezintă colectivitățile locale și regionale. Comitetul Regiunilor și CALRE, Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Acești piloni a autorităților locale au fost stabiliți în urmă cu 25 de ani, în 1994. Am, împreună am înregistrat numeroase succese. Uh, sinergiile între Congres și Comitet au permis consolidarea democrației regionale și îmbunătățirea legislației Uniunii Europene. Am elaborat o cultură a cooperării și o viziune comună de fiecare dată când uh, trebuia să apărăm valorile noastre care ne sunt comune încercând să evităm la maxim suprapunerile am uh, încercat să dăm un mesaj cheie care se bazează pe aceeași concepție fundamentală. Statul de drept, democrația și drepturile fundamentale, descentralizarea și subsidiaritatea. Instituțiile noastre caută întotdeauna să găsească cea mai bună combinație între complementaritate și eficiență în ceea ce privește resursele și impactul. Cooperarea dintre noi a fost uh, un exemplu foarte bun de transpunere a instrumentelor democrației la toate nivelurile de guvernanță, precum și acțiunile pe teren ale autorităților regionale și locale care reprezintă exprimarea acestor principii fundamentale autoritățile regionale și locale au nevoie, pe de o parte, să își întărească baza în aceste principii fondatoare prin monitorizare și acțiuni pe teren pentru a asigura dezvoltarea economică, socială și teritorială durabilă pentru comunitățile pe care le reprezintă. Acest lucru se face prin cadrul de referință economic și politic acordat de Uniunea Europeană și politicile sale în interiorul căruia Comitetul uh, Regiunilor reprezintă uh, un uh, element important ca gardian al subsidiarității. Politica de coeziune este fructul unui mecanism de participare directă a autorităților locale și regionale, reprezintă un instrument major în uh, comitet ca garant, ceea ce se traduce în uh, acte concrete pentru cetățeni. Aici se pot menționa acțiuni în provocările societa, sociale, unde rolul nostru este fundamental. Cultura subsidiarității și descentralizării ne duce la cadrul juridic de referință principal pe, pe, pe care ne bazăm legitimitatea, democrația și statul de drept. Congresul și Comitetul Regiunilor mm, au unelte foarte bune care permit să consolideze dreptul și subsidiaritatea. Alegerile europene recente au transmis un mesaj pozitiv pentru democrația europeană în ceea ce privește angajarea cetățeanului. Nivelul de participare al alegătorilor europeni a fost în jur de 51% în întreaga Uniune, în Uniune comparativ cu 43% în 2014. Eu personal, când ne bucurăm de 51%, nu trebuie să uităm și de ceilalți 49%. Alegerile europene au avut loc uh, în același timp cu alegerile locale, regionale și câteodată naționale, cum ar fi în Belgia, care au uh, fost un element pozitiv și necesar între, de legătură între diversele niveluri de decizie. Angajamentul cetățenilor și încrederea lor în instituții nu trebuie să fie considerat niciodată ca definitiv dobândit. În consecință, toate nivelurile de guvernare trebuie să fie transparente și să răspundă cât mai activ pentru a face să crească încrederea cetățenilor și să îi facă cetățeni activi. Să nu uităm că una din, unul dintre motivele principale de, pentru crearea uh, Comitetului Regiunilor a fost uh, creșterea mișcării eurosceptice de la începutul anilor 90. Un motiv de existență a fost apropierea Uniunii de cetățeni, pentru că Europa este, înseamnă în special cetățenii săi. Întotdeauna am fost alături de primari și de aleși regionali când aceștia au apărat dreptul mm, de proximitate, ceea ce le-a permis să elaboreze politici fundamentale, cum ar fi politica de coeziune, care permite colectivităților teritoriale să uh, determine viitorul durabil al uh, teritoriilor vorbim și despre angajamentul european la nivel local. Aici eh, am evocat obiectivele de dezvoltare durabilă și am dezbătut și politicile de integrare care vor fi introduse în pactul pentru migrație. Din nou, eh, organizațiile internaționale și statele membre se întorc către colectivitățile locale și regionale atunci când vine vorba eh, să acționeze. În același fel, Noile democrații ale Balcanilor Occidentali se bazează pe descentralizare și pe subsidiaritate pentru a um, clădi punți între cetățeni și se îndreaptă pe instituții, spre instituții asemănătoare cu cele europene. Avem instrumente indispensabile luptei împotriva corupției, ceea ce se traduce printr-o îmbunătățire a guvernanței, creării locurilor de muncă și a dezvoltării durabile. Guvernanța este o condiție necesară a menținerii libertății. Vom saluta munca uh, Congresului în acest sens pentru toți cei implicați în guvernanța locală și regională. Salutăm de asemenea toate eforturile făcute de către Congres în ceea ce privește transparența și guvernarea deschisă. Dragi colegi, la sfârșitul sesiunii noastre plenare actuale și se va, se va organiza un seminar la ora 14 în sediul comitetului nostru în prezența unei delegații importante din partea Congresului. Sunteți cu toții invitați cordial la această reuniune. Iar acum dați-mi voie să-i dau cuvântul colegului uh, meu, Anders Knape, președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Ave- uh, Europei. Aveți cuvântul. Thank you so much, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această cuvinte călduroasă. Mă bucură faptul că atât de mulți membri ai Comitetului Regiunilor și al Consiliului Europei sunt prezenți astăzi aici pentru a Uh, comemora um, aniversarea de 25 de ani și mă bucură faptul că putem sărbători această aniversare împreună. În calitate de președinte al Congresului, în calitate de membru al biroului și al Comitetului Regiunilor, mă bucură faptul să văd că aceste două instituții s-au reunit astăzi pentru a, uh, a, a comemora această aniver, uh, aniversare. Nu din întâmplare Comitetul Regiunilor și, con- și uh, Congresul Celor care și regionale sărbătoresc împreună această aniversare. Tocmai pentru că uh, cele două instituții se completează uh, reciproc și pentru că uh, colaborarea noastră s-a îmbunătățit în mod constant pe parcursul anilor, putem să facem acest lucru. Și ambele instituții au aceeași vârstă, au împlinit deja 25 de ani și nu este din nou un lucru întâmplător. Uh, Data uh, respectivă corespunde, așa cum a spus și uh, dumneavoastră, domnule președinte, cu înțelegerea tot mai, tot mai uh, uh, profundă a importanței autorităților locale în Europa. Inițial, guvernele au uh, creionat cooperarea europeană doar în termeni interguvernamentali, însă destul de repede au devenit convinsă de faptul că este nevoie să fie implicate și autoritățile uh, locale și regionale. În Consiliul Europei și în adunarea parlamentară acestuia, politicienii Um, tot mai mulți politicieni s-au angajat pentru a, a susține dimensiunea locală și uh, regională. În 1953, Consiliul Europei a, a construit, a înființat o comisie dedicată afar, uh, chestiunilor uh, regionale și în 1957 a avut loc primul congres autorităților locale sub președinția domnului Delmas. Uh, Um, prim-ministru uh, din uh, uh, Franța. Însă, summitul uh, șefilor de stat și de guverne din Viena din 1993 a aprobat crearea unui uh, unui congres reprezentativ care să reprezinte autoritățile locale și regionale din Europa. Din, de la prima ședință în 1957 și adoptarea um, în 1994 a rezoluției care instituia uh, Congresul Autorităților Locale și Regionale în forma sa actuală, regăsim un proces lung de constituire și de convingere a autorităților locale de a participa la acest congres. Mulțumită presiunilor exercitate de autoritățile locale din Uniunea Europeană de a găsi o voce mai puternică în instituțiile europene. Tratatul de la Maastricht a creat uh, COR și a permis statelor membre să uh, fie, reprezent, să fie prezente prin reprezentanții autorităților locale în, con- în uh, congresul nostru. În momentul în care aceste instituțiile noastre comemorează această uh, aniversare importantă și Consiliul Europei marchează 70 de ani de la înființare. Acum, șapte decenii mai târziu, de la momentul respectiv, rolul autorităților locale în, arhite- în arhitectura statală a statelor membre este unul uh, mai important ca niciodată. Importanța democrației locale în statele noastre membre um, este, nu este afectată de nicio urmă de îndoială, pentru că permite cetățenilor să se implice, să apere valorile importante pentru ei și pentru autoritățile care îi reprezintă. Efortul, domnule președinte, de a câștiga inimile cetățenilor cred că a dat roade, așa cum ilustrează uh, cele două instituții, COR și Congresul Autorităților Locale și Regionale. Un pas important a fost reprezentat de adoptarea Cartei Europene a Autorităților Locale, um, ratificată acum de toate cele patru, de toate statele membre ale Consiliului Europei în preambul. Uh, guvernele naționale descriu democrația locală ca o fundație, o bază a oricărui regim democratic. Însă mai avem o cale lungă de parcurs până când oamenii vor înțelege cu totul, în totalitate, rolul cheie care revine reprezentanților locali în democrațiile noastre. În activitatea sa de monitorizare am situației democrațiilor locale, Congresul a observat uh, pe aici pe acolo um, apariția Uh, sau reapariția unor tendințe autoritare, chiar și pe plan local, uh, pe plan național, prin recentralizarea unor prerogative sau um, de încrederea de a conferi autorităților locale toate resursele financiare de care au nevoie în îndeplinirea uh, sarcinilor uh, care le revin. Drept urmare, cred că trebuie să uh, susținem în continuare importanța autorităților locale. Cred că această luptă ne aduce împreună, pentru că ne confruntăm cu aceeași provocare de a aduce mai aproape de cetățeni democrația și mai ales democrația loca- locală. Luptăm sub același standard chiar dacă nu dispunem de aceleași posibilități. Mi, uh, mijloacele de care dis, uh, dispunem noi sunt în mod evident mai modeste. În uh, congresul nostru încercăm să creăm uh, o democrație de jos în, uh, în sus, în domenii unde putem să oferim, pe când rolul dumneavoastră este de a consilia, de a sfătui uh, instituțiile Uniunii Europene. Rolurile noastre sunt uh, diferite, fiecare, fiecăruia ne, ne revine o nișă specifică cu resursele specifice. Um, principiul subsidiarității, din punctul meu de vedere, ar trebui să se numească dem- o democrație uh, partajată. Noi avem un rol de intermedi- in- intermediari în sistemul democratic și acest rol cred că va fi decisiv pentru viitorul democratic al Europei. Știți că astăzi ne, ne confruntăm cu o serie întreagă de amenințări la adresa coeziunii continentului no- uh, nostru. Cunoașteți prea bine aceste uh, probleme, aceste provocări cu care ne-am confruntat odată cu sfârșitul celui de-al, de-al doilea război mondial um, Eurobarometrul din anul, uh, anul 2018 ne arată cât de puțin uh, cetățeni mai au încredere în guvernele uh, naționale, în condițiile în care tot mai mulți au încredere în autoritățile locale și cred că în acest context marcat de um, neîncrederea cetățenilor în autoritățile uh, uh, de stat, vedem că ancora fixă este încrederea cetățenilor în autoritățile locale și cred că de aici putem uh, merge mai departe și construi uh, acea, sau reconstrui această încredere. Eu sunt convins că mm, problemelor um, cetățenilor, uh, pentru a găsi soluții problemelor cetățenilor, avem nevoie de, un, de o cooperare continuă între diferitele niveluri ale autorităților. Democrația trebuie să se găsească la diferitele niveluri de guvernare și cred că este indispensabil să recunoaștem uh, că democrația locală este o componentă cheie a întregului sistem democratic. Uh, primarii, cons- uh, consilierii locali, consilierii uh, municipali, reprezentanții, sunt reprezentanții autorităților locale care sunt cei mai apropiați de cetățeni. Mesajul pe care îl transmitem central, guvernelor centrale este să folosească această vicină, ve, vecinătate, să folosească rețelele locale pentru a întări democrația. Experiența um, primarilor și consiliilor locale le permite să își aducă o contribuție la uh, democratizarea societăților, așa cum au făcut-o în ultimii 25 de ani. Această aniversare este ocazie să ne aducem aminte că atât noi, dar și uh, reprezentanții guvernelor uh, avem o responsabilitate în promovarea unei Europe democratice, deschise, care dă ascultare doleanțelor cetățenilor. Și vă mulțumesc pentru că mi-ați dat această ocazie să uh, Uh, sărbătorim astăzi împreună această aniversare. Mulțumesc pentru acest mesaj și doresc uh, să profit de ocazie pentru a saluta prezența secretarului general al Congresului, Andreea Schifarici, printre noi, care împreună cu secretarul nostru general uh, participă la acest moment important uh, al colaborării între Consiliul Europei și uh, Uniunea Europeană, o colaborare care are un trecut bogat și cu siguranță uh, va dăinui uh, și uh, pentru uh, provocările din viitor. Acum uh, dau cuvântul membrilor Congresului și uh, Comitetului Regiunilor. Am amestecat uh, pentru ca intervențiile să fie echilibrate. Avem și un echilibru de gen. Prima intervenție este a colegei Eleni Lucaidu, căreia îi dau cuvântul. Mulțumesc, dragă Anders, dragă Karl Heinz, este o plăcere și un privilegiu pentru mine să iau cuvântul în numele tuturor membrilor grupului PPE din Comitetul Regiunilor. Nu doar pentru că tu, Anders, ești uh, de mult prieten al nostru, ci și pentru că ești uh, un membru extrem de implicat al grupului PPE Uh, de mai mult de 20 de ani. Atât uh, Comitetul Regiunilor cât și Congresul acționează în interesul cetățenilor și pentru cetățeni pentru a consolida baza idealului nostru comun. O Europa democratică, echitabilă și prosperă care începe în satele noastre, orașele și regiunile noastre. De aceea este datoria noastră a tuturor să ascultăm ce au de spus cetățenii la nivel uh, local și regional și uh, să facem în așa fel încât vocea lor să fie auzită aici, în inima dezbaterii europene. Putem astfel contribui la crearea unei Europe care își, cre- își protejează cetățenii uh, și le aduce mai multă fericire. Și cred că aniversarea pe care o ce o sărbătorim astăzi este o oportunitate de a reflecta în legătură cu viitorul Europei. Deci închei spunând că anul acesta nu marchează doar 25 de ani de colaborare între um, instituțiile noastre, ci și 25 de ani, și ani de când luăm decizii cruciale Uh, care ne influențează viitorul. Noi dorim să fim uniți pentru că Europa să fie mai puternică în această perioadă dificilă, să ne îndreptăm spre un viitor care să răspundă așteptărilor cetățenilor noștri. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul unui coleg al Congresului, domnul Vuringer. Verehrte Herren Präsidenten, Stimați președinți, dragi colegi, dragi colegi, felicitări cu ocazia acestei aniversări uh, comune și mulțumesc și celor doi președinți pentru inițiativa pe care au avut-o de a sărbători împreună această aniversare. În ultimii ani am uh, realizat multe împreună, uh, chiar dacă ne confruntăm cu multe provocări. Una dintre acestea a fost amintită, populismul, uh, de asemenea noua tendință de, centra, de a centraliza prerogativele, chiar dacă noi ne dorim contrariul. Există de asemenea o agendă comună și din acest punct de vedere, pe plan regional și local, cred că avem o șansă, o șansă mare reprezentantă de apropierea noastră de cetățenii europeni. O apropiere care reprezintă o șansă pentru democrație, mai ales în um, situațiile în care încrederea în autorități uh, dispare și acum este momentul și ține de noi să recâștigăm încrederea cetățenilor. Există foarte multe subiecte în care putem să ne implicăm mai mult, de exemplu, digitalizarea. Cum funcționează dialogul cu cetățenii în această epocă a digitalizării, a mijloacelor de comunicare uh, socială în uh, domeniul digital? Cred că este foarte important să implicăm mai mult cetățenii în procesul uh, decizional. Mai înainte am discutat despre uh, protecția uh, mediului înconjurător și este important ca toate aceste obiective să le punem în aplicare uh, împreună. Um, m-ar bucura uh, dacă am continuat să mergem împreună pe această cale și haideți ca împreună să lucrăm pentru întărirea ulterioară a democrației locale și autorităților locale. Mulțumesc, doamna Birgit Horne. Are cuvântul acum. Stimați uh, domnilor uh, președinți, dragi colegi, dragi colegi, aș dori să mă alătur și eu uh, felicitărilor exprimate. 25 de ani de existență a Comitetului European al Regiunilor și a Congresului Autorităților Locale și Regionale reprezintă un sfert de secol de succes în Uh, ceea ce privește integrarea uh, europeană și acest succes depășește granițele Uniunii Europene. Landul meu de origine, Saxonia Inferioară, este activ în ambele Uh, instituții și ne bucură faptul că uh, sinergiile între cele două instituții pot fi aprofundate și mai mult, pentru că doar astfel putem întări democrația locală și uh, instituțiile locale în Europa. Însă haideți să ne uităm și la ce va fi important în următorii 25 de ani. Pentru mine există câteva aspecte importante. În primul rând, o, o uh, politică uh, Uh, climatică uh, de succes ca premisă pentru succesul, uh, succesul Uniunii Europene. Avem nevoie de o politică industrială durabilă, fără de care politica climatică nu va, nu va reuși. În al treilea rând, avem nevoie de un mai puternic pilon social al Uniunii Europene prin implicarea Comitetului uh, European al uh, Regiunilor este o premisă fără de care nu vom avea societăți uh, sustenabile pe viitor și de succes. Apoi, un comitet al regiunilor care trebuie să fie implicat și mai mult, ancorat și mai bine în procesul decizional instituțional european. Dragi colegi, dragi colegi, Comitetul European Comitetul European al Regiunilor, um, îi aduce pe cetățenii în Europa și aduce instituțiile europene um, acasă la uh, cetățeni. Um, sunt de acord, drept urmare, cu uh, intenția de a permanentiza dialogurile uh, purtate cu cetățeni, cu cetățenii. Acest uh, lucru nu ar face decât să uh, întărească, să fie în favoarea democrației locale și în favoarea apropierii instituțiilor europene de cetățenii europeni. Mulțumesc. Pietro Fasino are acum cuvântul. Grazie, signor. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc uh, să-l salut pe domnul președinte uh, uh, Lambert și domnul, pe domnul Anders Knape în numele grupului socialist din Congresul Autorităților Locale. Dacă un cetățean dorește să se adreseze instituțiilor, merge la primar, merge la administrația locală, Administrația locală este linia întâi în relația dintre instituții și cetățeni. O familie eh, care are copii și dorește servicii pentru aceștia, cere primarului aceste servicii. Dacă cineva dorește să trăiască într-un oraș cu aer eh, curat și cere eh, tot primăriei să asigure acest lucru. Cei care au activități economice și comerciale și au nevoie de sprijin se adresează de asemenea autorităților locale. Mobilitatea astăzi uh, e din ce în ce mai importantă. Avem, trăim într-o societate care se mișcă rapid. E nevoie de infrastructuri adecvate și le sunt cerute tot uh, autorităților locale. Nu există niciun domeniu important pentru viața familiilor a cetățenilor care nu trece prin biroul autorităților locale. Să nu uităm de politicile de integrare a migranților care uh, se pun în aplicare tot la nivel local dacă cineva considera că trăiește pe o stradă nesigură, merge la poliție. Astăzi și primarii uh, se, se, cere, se, se cere tot primarului să garanteze siguranța cetățenilor. Eu cred că trebuie să insistăm asupra acest, acestui lucru pentru că autoritățile locale trebuie să răspundă așteptărilor cetățenilor. Democrația locală este astăzi pilonul fundamental al relației dintre cetățean și instituții, între cetățeni și, politici, și politică. Azi, când o parte a opiniei publice nu, nu are deloc încredere, ca să nu spunem că e ostilă politicii, Autoritățile locale sunt puntea esențială pentru a recâștiga încredere și pentru a reconstrui uh, o relație de cooperare. Trebuie să luptăm pentru ca democrația locală să fie puternică, pentru că doar astfel va fi puternică democrația în general. Acesta este obiectivul autorităților locale, acesta este obiectivul Comitetului Regiunilor și de aceea e bine să sărbătorim 25 uh, de ani uh, și să privim spre următorii 25 de ani. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Anthony Buchanan. Mulțumesc, domnule președinte, și felicitări celor două organizații. Sunt Anthony Buchanan, vin din Scoția și sunt unul dintre puținii membri care face parte și din CEORE și din Congres și cu siguranță singurul scoțian. Din această perspectivă am remarcat și similaritățile și diferențele celor două organizații. Și împreună cu colegii scoțieni am fost raportori în ambele instituții de exemplu, colegul McGregor a fost raportor pentru un raport care s-a Uh, referit uh, la diferențele în uh, aplicarea principiilor democratice în Europa și a un coleg s-a ocupat de un raport privind principiile autonomiei fiscale în Congres, iar eu la CEOR am fost ra am fost raportor uh, uh, pe diverse subiecte și am reprezentat Congresul uh, la conferințe privind drepturile minorităților. Din această perspectivă, dacă se întâmplă Brexitul, dorim să continuăm să colaborăm în cadrul Congresului și Dorim ca grupul de contact între Regatul Unit și Comitetul Regiunilor, care va fi creat după Brexit, să continue să ajute comunitățile locale și să colaborăm astfel cu partenerii noștri din Uniunea Europeană și din Europa în general. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Colț are cuvântul. Mulțumesc, domnule, domnilor președinți! Dragi colegi, democrația e bolnavă în Europa și în lume. Mișcările populiste de extremă stângă sau de extremă dreaptă câștigă teren. Um, cauzele sunt multiple, nu le voi evoca aici, dar eu sunt convins de un lucru. Sunt convins că faptul că cetățenii sunt dezamăgiți de politică um, poate să fie combătut la nivel local. Trebuie să fim constant mobilitați în uh, slujba democrației. Democrația nu se face doar de sus în jos, ci mai ales de jos în sus și mai ales de jos în sus. De aceea, relația de proximitate la nivel de comună este foarte importantă și trebuie să apărăm această relație. Acesta este sensul acțiunii complementare al, uh, a, a uh, organizațiilor noastre Um, Comitetul Regiunilor și Congresul Autorităților Locale și Regionale din Consiliul Europei. Mandatul nostru la nivel local și regional ne oferă privilegiul de a fi în contact direct cu cetățenii și de a influența evoluția unei regiuni, a unei, uh, a unei comune sau a unei oraș. Concetățenii pot fi implicați în alegerile Uh, care au un impact asupra lor. Trebuie să amintim deseori guvernelor că deseori sunt tentate de centralism. În calitate de președinte al grupului independenților, liberalilor și democraților din Congres, mă bucur că dorim cu toții să promovăm autonomia locală și regională, dar nu e suficient să afirmăm uh, acest principiu. Trebuie să facem eforturi, trebuie să uh, continuăm să facem totul pentru ca această autonomie să devină o realitate, pentru că în anumite țări există tendințe spre recentralizarea unor competențe. Deci, mai avem încă multe eforturi de făcut. Mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc și acum are cuvântul David Simmons. Thank you, President. It's possibly an expression of... Mulțumesc, domnule președinte. Poate pentru că ne interesează eficiența, uh, luăm cuvântul mulți dintre noi, cei care suntem membri ai ambelor instituții. În numele grupului ECR doresc să comunic atitudinea noastră pozitivă față de această aniversare, recunoaștem că democrația și statul de drept stau la baza civilizației noastre și Așa cum Comitetul Regiunilor reprezintă multe dintre valorile democrației, Congresul și Consiliul Europei din care face parte uh, potențează statul de drept. Am uh, obținut multe avantaje din capacitatea celor două instituții de a face schimb de bune practici. Pentru că chiar dacă avem un rol diferit, oportunitatea membrilor aleși și a funcționarilor de a comunica reacțiile și ideile în legătură cu provocările care ne confruntăm sunt foarte valoroase și, după părerea mea, unul dintre elementele cele mai importante pe care le avem în comun în Europa, nu doar în uh, Uniunea Europeană, ci în Europa în general. Și închei cu două idei foarte importante din punctul meu de vedere. Mai întâi, importanța ca în mediul politic actual să respectăm în continuare adevărul și legea în politică. Există presiuni mari, inclusiv în Regatul Unit sau mai ales în Regatul Unit și noi trebuie să punem deoparte divergențele dintre noi și să comunicăm cu alegătorii pentru ca ei să vadă că politicienii eh, din partidele tradiționale sunt interesați de preocupările lor și fac ceva pentru um, a găsi soluții. Trebuie să ne recunoaștem prioritățile. Știu că mulți colegi din sală sunt preocupați de situația și capacitatea noastră mm, de faptul că nu am mai putut observa alegeri din cauza situației financiare actuale și numele grupului ECR uh, insist că trebuie să continuăm să um, facem aceste eforturi financiare pentru a observa alegeri în estul Europei. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Hoacircuf Crivco. Шановний президенте, президенте КНАПе, пані та У цей день 25-річчя Конгресу і Комітету регіонів хочу привітати вас від імені політичної групи європейських консерваторів і реформістів. Dear President Lambers, dear... Domnule președinte Lambert, domnule președinte Knappen, doamnelor și domnilor, este cea de-a 25-a aniversare a Congresului Autorităților Locale și Regionale și a Comitetului European al Regiunilor. Vă uh, felicit!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 libertăților și politice și sociale considerăm că sunt inseparabile de eh, libertățile economice. І завдяки цьому ми можемо ефективно доводити позиції місцевих та регіональних влад наших країн до відома Комітету міністрів та спільно формувати позицію щодо важливих питань. Congresul și Comitetul Regiunilor sunt partenerii noștri strategici și eh, vor reprezenta poziția autorităților regionale, Consiliului de Miniștri și susțin poziții foarte importante. Ucraine, різні organizații, а в той же час ми єдиний голос місцевих регіональних влад Ради Європи і наш голос вже чверть століття звучить у стінах Європейського Союзу та за його кордонами. Uh, we represent different countries. Reprezentăm multe state și mai multe organizații, însă în același timp suntem uh,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 Cu toate acestea, în această zi, ca reprezentant a Ucrainei, trebuie să vă atrag atenția la evenimentele recente. Am asistat la o retragere din Consiliul Europei ca uh, în urma șantajului Federației Ruse. Ucrainska mova, це хороша перспектива для України. Este simbolic că uh, limba ucraineană poate să fie ascultată în acest uh, acest hemiciclu astăzi. Este un semn bun pentru noi. Європейської харті місцевого самоврядування. Dovira до наших instituții. Nu mai este під сумнів за будь-яких умов. Дякую. Trebuie să fim uniți în pro- protejarea democrației, libertății și cartei pentru democrație locală principiile noastre nu trebuie să fie puse sub semnul întrebării sub, în nicio circunstanță. Vă mulțumim. Are cuvântul acum doamna Mirela Borel. Vă mulțumesc. Aș dori să felicit Comitetul Regiunilor și Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei pentru cu această aniversare. În ultimii 25 de ani, instituții, instituțiile noastre au devenit un instrument esențial pentru pro, pro, protejarea uh, intereselor locale și regionale în Europa. Guvernul catalan va apăra întotdeauna aceste interese. Catalonia este pentru Europa federală pentru că noi considerăm că doar așa putem îmbunătăți viața Europei, cetățenilor. Uh, nu vedem Europa ca un club al statelor mari și vrem uh, ca puterile să fie transferate spre nivel local. Suntem angajați spre principiile și valorile Uniunii Europene și vom continua să lucrăm cu Consiliul, Comitetul Regiunilor și cu Consiliul uh, autorităților locale și regionale pentru a consolida drepturile, drepturile tuturor autorităților locale și regionale. Vă mulțumesc. Urmează domnul Peter Florian Schulz. Stimați domnilor președinți, dragi uh, colege, dragi colegi, astăzi Um, sărbătorim uh, și comemorăm adevărata Europa, care are loc uh, la fața locului um, în orașele uh, europene. Este o Europa a drepturilor omului. Este ceea ce unește cele două instituții, Comitetul Regiunilor și Congresul Autorităților Locale și Regionale, care respectă valori, respectă drepturile omului, lucruri de care putem să fim mândri și Uh, o practică pe care am avut-o uh, și uh, valori pe care le-am practicat în ultimii 25 de ani. Și sunt sigur că vom practica aceste valori și în următorii 25 de ani. Um, orașul meu de origine, Viena, este un oraș al drepturilor omului și drepturile omului și aceste valori sunt importante și întăresc poziția oamenilor pe viitor. Uh Vă mulțumesc. Are cuvântul acum colegul nostru, domnul Calawic. Vă mulțumesc, domnilor președinți. În primul rând, mulțumesc pentru munca realizată, pentru că există un rol din ce în ce mai important al Comitetului Regiunilor. Crește prestigiul, influența, contribuția sa Eh, în importanța regiunilor și în formarea eh, deciziilor comune europene. De asemenea, insist asupra faptului că regiunile și municipiile sunt unde sunt nivelul în care cetățenii au cea mai mare încredere și uh, trebuie ca instituțiile Uniunii să asculte din ce în ce mai mult comitetul, vocea Comitetului Regiunilor. Noi suntem expresia apărării, ap- apropierii proiectului european de cetățeni. Trebuie să uh, menținem dialogul deschis Bineînțeles că împărtășim valorile uh, statului de drept, democrației. Uh, importanța regiunilor este foarte mare pentru că în multe cazuri suntem elementul esențial pentru aplicarea politicilor europene, a deciziilor europene și în, spe- în special în domeniul social. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ultima intervenție aparține domnului Mike Anthony. Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta a 70-a și a 25-a aniversare sunt uh, remarcabile în sensul că au intervenit după al doilea război mondial și contribuția pentru pace și democratizare uh, în Europa a fost extrem de mare. În ultimii câțiva ani am avut un loc în uh, implicarea Ucrainei pe, pe drumul său către democratizare. Uh, cu partid am fost pe Maidan în, uh, la Revoluția Ucraineană și am asistat la angajamentul către Ucraina a orașe, al orașelor, al primăriilor care s-au implicat ca parte a procesului de democratizare. Lucru care trebuie să continue, am văzut văzut valoarea acestui fapt în uh, grupul de lucru al Comitetului Regiunilor. Uh, pot să reflectez în legătură cu comentariile reprezentantei pe care le-am auzit. Recenta decizie a Consiliului Europei de a readmite delegații Federației Ruse, inclusiv delegații din Crimea ocupată, acum când încă uh, suntem cutremurați de uh, doborârea avionului Malaysian Airlines și subminarea democrației prin diverse activități care origină din Federația Rusă. Acest lucru în sine subminează statutul moral al Consiliului Europei și subminează munca pe care am făcut-o noi. Mi se pare rușinos că la această dată aniversară au avut loc aceste evenimente și știu că aceste Uh, vederi, nu sunt reprezentante ale Comitetului Regiunilor, însă noi vom uh, continua să-i susținem pe uh, ucraineni în calea lor către democrație. Vă mulțumesc tuturor oratorilor. Îl invit acum pe domnul Anders Knape să tragă concluzia la ceea ce uh, s-a spus. Aveți cuvântul. Student. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte multe dintre aspectele care au fost ridicate în această dezbatere uh, sunt legate de Carta Autoguvernării pe care toate cele 47 state membre ale Consiliului Europei și le-au asumat. Deci asta înseamnă că întreaga Uniunea Europeană a ratificat această carte. Și cartea este foarte clară atunci când menționează necesitatea unui proces de consultare formalizat între Guvernul Central și autoritățile locale și regionale. Nu este vorba doar aici de probleme economice, ci de probleme legate și de posibilitatea de a-și uh, uh, de a se achita de obligația lor față de cetățeni. Și ceea ce putem vedea în activitățile de monitorizare este că uh, asistăm la o deplasare în direcția greșită. Guvernele naționale iau din ce în ce mai mult decizii, chiar dacă sunt conștienți că uh, încalcă ceea ce au uh, semnat într-un tratat legat de uh, importanța regiunilor. Și mi se pare extrem de important ca și Comitetul Regiunilor, în momentul în care discutăm relația cu Guvernul Central, să introducă această carte în dezbatere. Știm că aici este un domeniu în care ar trebui să ne unim și să uh, determinăm statele membre să uh, dea curs cartei pe care au semnat-o. Am, am menționat interesul comun. Avem o situație demografică în Europa astăzi, avem o situație legată de migrație și dacă ne uităm la situația demografică, putem să vedem uh, că Europa îmbătrânește pe zi ce trece și știm ce înseamnă acest lucru. Uh, este foarte bine că trăim mai mult timp, că suntem mai sănă, sănătoși, mai bogați, însă acest lucru pune presiuni și asupra uh, autorităților locale și regionale care au răspundere în acest domeniu. Un alt lucru foarte important pentru Comitetul Regiunilor și pentru Congres este problema crescută a corupției și ce înseamnă acest lucru în societățile noastre și ce înseamnă acest lucru pentru cetățeni uh, și pentru liderii noștri aleși. Trebuie să intensificăm lupta împotriva corupției în toate organizațiile. De asemenea, vreau să menționez situația cu amenințările asupra liderilor aleși peste tot în Europa. Și nu este vorba doar de amenințări ale cetățenilor, ci din partea sectoarelor criminale, ale grupurilor, grupărilor criminale și amenințări din partea altor politicieni. Mi se pare inacceptabil că uh, oamenii nu uh, mai vor să își asume un rol în alegeri, un rol politic, pentru că uh, le e frică de aceste amenințări. Cred de asemenea că aspectul de gen este unul pe care îl avem în comun. Avem dezbateri în legătură cu subreprezentarea femeilor și vrem o reprezentare egală. De-a lungul anilor am constatat că uh, egalitatea ne-a consolidat și Um, că mun- calitatea muncii noastre a crescut ca și consecință a măsurilor adoptate. Aș încheia spunând că de partea Congresului suntem deschiși către următorii 25 de ani. Vrem să aprofundăm cooperarea între cele două instituții pe care le vedem ca și complementare și suntem uh, dispuși pe deplin să continuăm. Nu suntem mulțumiți la Congres în legătură cu situația actuală de la Consiliul Europei în ceea ce privește chestiunea reprezentării și a deciziilor luate și decizii care subminează autoritatea unei instituții care are trei obiective principale. Democrația, statul de drept și pot să vă asigur că vom continua să discutăm la congres cu prietenii noștri din autoritățile locale, atât din Rusia cât și din Ucraina, precum și din alte state. Și, însă situația în care ne aflăm acum este inacceptabilă. Vă mulțumesc pentru aceste concluzii care arată arată spre viitor. Vom continua um, uh, uh, inițiativele noastre comune în, de la ora 14 la, în, sala, în, în clădirea Jacques Delors, unde vom avea ocazia să facem un schimb de opinii în legătură cu descentralizarea în Europa. Însă, înainte de asta, trebuie să ne întremăm și ne vom, vă invit la atrium la etajul 7, unde avem o... la ora... În, în această seară vom avea și o cină de lucru. Uh, poftă bună tuturor! Sper că ne vom uh, revedea în curând și, în orice caz, vă urez uh, o vacanță plăcută și să ne revenim și să continuăm uh, acest și să continuăm mandatul nostru uh, în luna octombrie și în decembrie. Uh, să sperăm că între timp toate problemele Europei se vor rezolva de la sine. Vă mulțumesc!